Dragi colegi, vă rog să luați loc, trebuie să începem. Permiteți-mi să începem uh, punctul foarte important de pe ordinea de zi și anume schimbul de opinii cu doamna comisar Vasiliu referitor la directiva privind aplicarea drepturilor pacienților în cazul asistenței medicale transfrontaliere. Îi doresc bun venit doamnei comisar Vasiliu. Este foarte important pentru noi să facem acest schimb de opinii pentru că această comisie a fost implicată în activități privitoare la acest subiect. Este foarte important pentru noi, ca serviciile de sănătate, precum și alte servicii, să fie susținute uh, transfrontalier. Doamna Vasiliu, vă dau cuvântul. honourable members, it is uh, a particular pleasure. Stimați deputați, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici, alături de dumneavoastră. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani și toate cele bune. Știu că se apropie alegerile atât de importante și vă urez toate cele bune în tot ce întreprindeți. 2009 va fi un an al schimbărilor și al provocărilor pentru noi toți și sper că va fi și un an al reușitelor și uh, un an al sănătății, de asemenea. Este um, o ocazie foarte bună să discut cu dumneavoastră una din cele mai importante directive din domeniul sănătății propuse de actuala comisie. Este vorba de uh, propunerea pentru aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Știți mai bine decât mine că îngrijirile de sănătate, asistența medicală a fost exclusă din domeniul serviciilor în 2006 și dumneavoastră, eurodeputații, ați cerut Comisiei să creeze o um, propunere legislativă specifică care să țină cont de uh, specificitatea și complexitatea sectorului sănătății. Aceasta a avut la bază o consultare publică demarată în 2006, o analiză de impact și un uh, sondaj Eurobarometru desfășurat în 2007 și foarte important a fost și uh, lucrarea Parlamentului European privind mobilitatea pacienților și asistența medicală. Mulțumesc domnului Boys, Boys și doamnei Verniu. Parlamentul European a propus aceste rapoarte foarte importante. Nu am de gând să intru în detaliile propunerii. Sunt convinsă că majoritatea dintre dumneavoastră au citit-o cu mare atenție, dar aș vrea să-i prezint doar elementele principale. Obiectivul global este de a oferi pacienților ocazii mai bune de a avea acces la asistență medicală pe teritoriul european. De asemenea, este important să explicăm care nu este scopul acestei propuneri. Propunerea nu se ocupă de propuneri um, legate de mobilitatea lucrătorilor din domeniul medical sau de libertatea de instalare a furnizorilor de servicii medicale. Mobilitatea pacienților este tratată separat de mobilitatea lucrătorilor din acest domeniu. În uh, decembrie anul trecut, Comisia a adoptat o carte verde referitoare la forța de muncă europeană din domeniul sănătății, care a demarat o consultare publică referitoare la toate chestiunile legate de forța de muncă din domeniul sănătății în mod global și uh, consecvent. Am convingerea că Parlamentul va avea o contribuție substanțială în definirea următoarelor etape, în următorilor pași politici în acest domeniu. Vreau să revin la chestiunea mobilității pacienților. Directiva propusă are trei obiective principale. În primul rând, de a clarifica în ce condiții pacienții vor avea dreptul la asistență medicală transfrontalieră și în ce condiții li se vor rambursa cheltuielile în, la tariful din țara de origine, dacă pentru ei este cea mai bună soluție. În al doilea rând, ei, uh, directiva are obiectivul de a asigura calitatea și siguranța asistenței medicale în întreaga Europa. În uh, privința aspectului legislativ, Directiva propusă reflectă jurisprudența Curții de Justiție din acest domeniu și drepturile pacienților de a avea cheltuielile rambursate. Această directivă este susținută de Consiliu și de Parlament și este corect să oferim cetățenilor noștri claritate și siguranță juridică în privința drepturilor lor ca pacienți. Înțeleg că există temeri legate de impactul acestei directive asupra sistemelor naționale de sănătate și asupra durabilității acestora. Mai ales doamna Vernio pare să fie deosebit de îngrijorată în legătură cu acest subiect. De aceea aș vrea să uh, vă ofer câteva explicații și sper să vă liniștesc. Analiza noastră de impact a fost uh, bazată pe analizele unor experți în domeniul sănătății și Comisia consideră că mobilitatea pacienților este foarte limitată, reprezentând aproape 1% din cheltuielile totale de sănătate și 1% din uh, numărul global de pacienți. Mai mult, se pare că acest, uh, această mobilitate va și rămâne limitată, pentru că cetățenii declară că prefer, preferă să fie tratați cât mai aproape de casă. În Franța, de exemplu, conform estimărilor noastre, doar în jur de 100.000 de, de pacienți ar alege să fie tratați într-un alt stat membru pe an. În Germania este vorba de o cifră de 150.000 de de pacienți, iar în Polonia de 90.000 de pacienți. Toate aceste trei exemple sunt mult sub 1%, procentul menționat mai devreme. Propunerea nu are obiectivul de a promova mobilitatea în sine, ci recunoaște că dreptul la mobilitate este foarte important pentru unii pacienți în anumite circunstanțe specifice. Mai mult, impactul asupra posibilității ca autoritățile de, din domeniul sănătății să-și planifice sistemul de sănătate nu trebuie neglijat. Sperăm de asemenea să se evite orice uh, consecințe nedorite. Acest uh, pachet de beneficii va fi definit de uh, fiecare stat membru. Noi, dacă statul membru nu permite anumite drepturi pacienților în respectivul stat, această directivă nici nu va crea drepturi suplimentare, deci drepturi care nu există deja în statul respectiv. Apoi, ratele de rambursare se calculează în funcție de cotele din fiecare stat. Pacientul ar fi rambursat numai pentru sumele pe care le-ar fi primit oricum Apoi, regulile naționale de planificare rămân nemodificate. Dacă, de exemplu, într-un stat membru este necesară consultarea unui medic generalist înainte de consultarea unui specialist, acest mecanism va rămâne, de asemenea, valabil pentru pacienții care doresc să fie tratați în străinătate. Dacă există o creștere imprevizibilă a pacienților ce doresc să fie tratați în alt stat, aceasta, aceasta nu trebuie să amenințe durabilitatea sistemului de sănătate. Și în acest scop există o clauză de salvgardare. Propunerea permite statelor membre să creeze un sistem de preautorizare pentru, uh, pentru tratamentul spitalicesc. Așadar, preautorizarea nu este exclusă, însă, după cum au hotărât judecătorii de la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să uh, joace rol de excepție, aplicabilă doar la îngrijirile spitalicești puse în aplicare într-o manieră proporțională. Acestea sunt cuvintele curții. Definiția tratamentului la spital este de asemenea foarte importantă. Trebuie să oferim pacienților claritate și siguranță juridică și să ne asigurăm că în Europa nu există discrepanțe față de această definiție. Pentru că s-ar putea ajunge la uh, inegalități pentru pacienții din Europa, discuții care nu sunt necesare. Este nevoie de definiții naționale naționale, însă nu trebuie să se contravină obiectivului directivei. Trebuie să ne asigurăm că spiritul și fondul jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene sunt respectate, pentru că altfel nu am face decât să creăm nesiguranță și uh, am pierde din vedere obiectivul uh, de a apăra drepturile pacienților. În privința celui de-al doilea obiectiv, e vorba de oferirea de garanții, de oferirea de garanții pacienților în legătură cu calitatea și siguranța asistenței în întreaga Europa. Trebuie să se permită compensări pentru uh, malpraxis. La ora actuală nu sunt uh, prevederi clare în privința întrunirii acestor criterii și fără reguli este greu să se asigure cele mai bune condiții pentru asistența transfrontalieră. În raportul din 2007, doamna Verniu a cerut un cadru clar, sigur și eficient pentru aspectele transfrontaliere ale asistenței medicale. Mă bucură faptul că calitatea și sănătatea și informarea pacienților sunt o preocupare constantă în proiectul de aviz pe care îl veți discuta mai târziu. Articolul 5 din uh, proiectul de directivă prevede mai multe cerințe în acest sens, mai ales standarde clare de siguranță și calitate care să fie publicate de fiecare stat membru și fiecare stat membru să le monitorizeze punerea în aplicare. Prin această prevedere, directiva ar, adăuga, ar aduce valoare adăugată semnificativă. Fără această directivă, asistența medicală ar fi considerată pe plan de egalitate sau chiar sub orice se alt serviciu comercial. Acesta nu este obiectivul nostru. Știu că această dispoziție pune probleme multor state membre, însă dacă acest articol ar fi diluat, ar însemna să neglijăm esența asistenței medicale și să neglijăm pacienții. Și trebuie să evităm exact acest lucru. Cel de-al treilea obiectiv este uh, cooperarea mai strânsă. Aceasta este adesea suprapusă cu uh, jurisprudența. În acest domeniu sunt multe provocări, dar și multe șanse. Sper că toți cei implicați vor vedea care este avantajul, al, avantajul unui sistem paneuropean de asistență medicală. Noi nu dorim să impunem o abordare unică, ci să ne concentrăm asupra domeniilor în care provocările cheie pot fi rezolvate prin abordări de cooperare și coerență. Drepturile pacienților, doamnelor și domnilor, trebuie să fie în siguranță. Trebuie să găsim economii de scală și sinergii, trebuie să folosim cele mai noi tehnologii, cooperarea consolidată fiind uh, forța ce pune în mișcare această inițiativă. Sunt convinsă că împărtășim aceleași țeluri și vă urez mult succes în redactarea acestui raport. Vreau să-i mulțumesc doamnei Verniot pentru contribuția sa deosebită. Proiectul său de aviz este o bază excelentă pentru discuții și sper că v-am oferit niște explicații utile care vor contribui și ele la această dezbatere importantă. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări și pentru dezbateri. Mulțumesc. Uh, thank you very much and first I would like to give of our Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori în primul rând să dau cuvântul uh, doamnei Verniu, raportarea pentru acest raport. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru tot ce ne-ați spus în încercarea de a mă liniști. Nu m-ați liniștit total, trebuie să mărturisesc. Am înțeles că aveați trei obiective principale uh, pe care le avem cu toții. Să precizăm condițiile de mobilitate ale pacienților, să îi liniștim în legătură cu securitate, cu siguranță și cu calitatea îngrijirii medicale și să asigurăm uh, cooperarea între statele membre. Cred că aceste obiective sunt țelurile noastre ale tuturor în interesul cetățenilor europeni, pentru că serviciile de, uh, de, de îngrijire medicală medicală, asistența medicală trebuie să contribuie întotdeauna la coeziunea socială, să nu ducă la inegalități între cetățeni, dar și uh, la coeziunea teritorială despre care sper să putem vorbi, care lipsește din directivă. Deci avem cu toții aceste obiective, însă nu suntem de acord uh, care sunt căile care trebuie urmate pentru a îndeplini aceste obiective. Și în prezentarea dumneavoastră Ehm, mi-ați eh, cauzat câteva îngrijorări. Vorbeați despre un studiu de impact. E adevărat că mm, asistența medicală transfrontalieră nu vizează decât 1% dintre pacienții europeni. E puțin, însă nu știm deocamdată cum va arăta mobilitatea cetățenilor și care vor fi nevoile lor la nivel european în câțiva ani. Uh, și într-o publicație medicală din Franța am citit uh, o cifră 54%, dumneavoastră vorbeați de 100.000 de, de pacienți din Franța care pot să beneficieze de asistență medicală în străinătate, dar 54% dintre francezi astăzi spun că sunt gata să meargă în străinătate ca să se trateze. Și mă uh, gândeam că dacă în, acest, în multe țări uh, lumea gândește la fel, în uh, Germania, în Regatul Unit, am vorbit și cu Federația Pacienților și m-am întâlnit cu reprezentanți din mai multe țări, riscăm să ne confruntăm cu probleme grave. Și trebuie cere ca această directivă să aibă obiective mai ambițioase. Obiectivele, da, suntem de acord cu ele, dar apoi trebuie să le nuanțăm pentru că totuși persistă foarte multă nesiguranță juridică. Și cred că nu trebuie, spuneați și dumneavoastră, sper că vom reuși să ajungem la acest obiectiv, nu cred că această directivă ar trebui să promoveze turismul medical care ar fi rezervat doar unei părți a cetățenilor și care ar duce la un sistem de sănătate, asistență medicală la două viteze, să ar putea duce la inegalități, ori noi sperăm ca știm că uh, sperăm ca într-o țară imensă precum Statele Unite să sistemul medical să se schimbe pentru a ajunge la mai multă echitate. Totuși trebuie să recunoaștem că cel puțin din acest punct de vedere Europa rămâne fruntașă. Cooperarea între statele membre, varietatea, specificitatea, diversitatea sistemelor de sănătate trebuie luate în calcul. Mă gândesc uh, la țări precum Spania, Germania, să nu uităm că există regiuni autonome în care sănătatea este altfel uh, tratată, deși primesc fonduri uh, globale la nivel bugetar, să ținem cont de specificități. În ce privește cercetarea, informațiile medicale și administrative, cred că este foarte important ca statele membre să coopereze între ele și să nu avem doar liste pentru a ă, definitiva asistența medicală spitalicească și nespitalicească. Trebuie să clarificăm lucrurile. Dacă îngrijirile spitalicești trebuie vizate, statele membre ar trebui să poată coopera. Eu am făcut un efort. Și cred că e indispensabil să avem o autorizație prealabilă pentru asigurările sociale, medicale, care știm că sunt în criză în toată în Europa. Am încercat să continui pe, în logica dumneavoastră și um, am făcut dif, de, uh, diferența între autorizare prealabilă, care nu trebuie considerată ca o derogare sau cu o excepție, când asistența medicală este foarte costisitoare, trebuie ca uh, asigurările medicale ilegale să fie prevenite și să poată să prevadă banii. Deci am autorizația prealabilă, pe de o parte, și atestarea conform căreia uh, pacientul notifică că urmează să se trateze în străinătate, însă să beneficieze de un tratament necostisitor. Cred că e un avantaj pentru pacient, pentru că în momentul în care va face declarația, chiar dacă nu e nevoie de autorizație prealabilă, ar putea să se adreseze unui ghișeu, ghișeu ca să primească lămuriri în ce privește drepturile medicale și administrative pentru ca el să știe care este siguranța, securitatea îngrijirii, dar și să știe de ce documente are nevoie când merge să se traseze în, în străinătate. Și când spuneți că nu există niciun fel de nou drept pentru pacient, dar că pacientul este în uh, centrul preocupărilor dumneavoastră, nu știu dacă uh, aveți dreptate. Apoi, Trebuie să precizăm uh, conceptul de îngrijire medicale, de asistență medicală. Nu supune accentul suficient pe ideea că asistența medicală trebuie continuată și uh, răspunderea în cazul unor eventuale prejudicii. Această noțiune de prejudicii poate și ea să varieze de la un tribunal la altul și poate necesită mai multă atenție și apoi nu se ține, nu se ține cont de un aspect important, respectiv o recunoaștere reciprocă a uh, rețetelor. Un uh, bolnav care se tratează într-o țară trebuie să primească o rețetă medicală din uh, această țară care să fie înțeleasă și recunoscută în farmaciile din țara sa. Mi s-a întâmplat, de exemplu, în vacanță să primesc o rețetă medicală care nu să fie recunoscută într-o țară, nu vă dau niciun nume, am supraviețuit, dar câteodată nu nu e chiar așa, deci e un aspect foarte important. Apoi, știu, știu că ați scris și că nu trebuia să discutăm acest lucru, dar consider că pentru legiuitorii și oamenii politici care suntem noi, trebuie să avem, să știm cum ar trebui să arate Europa în 10-15 ani Uh, și să nu uităm că suntem un uh, continent care îmbătrânește și care îmbătrânește bine tocmai datorită sistemelor medicale de calitate. Deci, îmbătrânim, trăim mai mult și Uh, trebuie să ne gândim la felul în care trebuie să arate asistența medicală pe termen lung. Și această noțiune de termen lung, și mă refer inclusiv la asistența medicală pentru persoanele în vârstă la domiciliu, mi se pare un aspect interesant care ar putea să protejeze mai bine cetățenii și să anticipeze problemele pe care s-ar putea să le avem în viitorul foarte apropiat. Deci cred că trebuie să vorbim și despre aceste aspecte, încercăm să îmbunătățim textul și mai există o la lacună care mi se pare foarte gravă nu știu cum putem vorbi despre mobilitatea pacienților, de securi- securitatea lor și de calitatea asistenței medicale dacă nu vorbim și de mobilitatea personalului medical. Legătura în, și de această legătură între pacient și personal, cadru medical, că vorbim despre uh, medicul chirurg, de asistenta medicală, infermieră, această legătură e foarte importantă. Și cred că directiva din 2005 în ce privește formarea cadrelor, cadrelor medicale nu este suficientă uh, în ce privește personalul medical, pre, uh, uh, formarea medicală. Și cred că trebuie să includem acest aspect în această directivă, că, pentru că pe de o parte avem calitatea, securitatea și în plus riscăm să dezechilibrăm sistemul medical în și acest fenomen există deja în unele state membre. Da, sunt de acord, nu trebuie să promovăm turismul medical, Sănătatea populației este o cheie a dezvoltării economice, dar este și un model social, de fapt unul dintre pilonii modelului social în Europa. Și cred că trebuie să avem timpul necesar de gândire, unii vor să mergem mai repede, e un subiect foarte important, așa cum spunea și dumneavoastră, am avut și alte texte importante, directiva serviciilor, vor mai fi texte legislative importante, dar este unul din cele mai importante pentru viața cetățenilor europeni. Ne aflăm într-o perioadă crucială facem a doua parte a drumului, am făcut uh, apel la democrație, acum facem Europa socială, economică și politică și e important să luăm deciziile potrivite, să ne acordăm suficient timp și să mergem chiar la esență, în miezul lucrurilor. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul acum raportorilor din umbră, însă vă rog patru minute doar. Domnul Burke. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc, doamne comisar, pentru prezentarea din această dimineață și pentru activitatea uh, depusă. Cred că cel mai important în domeniul asistenței medicale e că e un subiect complicat în ce privește asistența medicală transfrontalieră. Și e o chestiune care nu poate fi rezolvată peste noapte, are nevoie de o abordare pas cu pas trebuie într-adevăr să existe echilibru în regulament și cred că proiectul de uh, text uh, prezintă potențial pentru un astfel de echilibru. Problemele care se pun sunt, de exemplu, a întârzierile în unele țări. De exemplu, în țara mea se întârzie uh, foarte mult pentru a acorda o asistență medicală de anumit tip. Uh, mă întrebam dacă în contextul serviciilor transfrontaliere de sănătate nu ar putea să uh, um, îndemne autoritățile naționale să meargă în această direcție, să urgenteze. Țara mea, timpul de așteptare pentru o intervenție chirurgicală poate merge până la 5 ani și cred că tribunal, în alta curte de justiție din Irlanda ar putea interveni ca să urgenteze, să limiteze acest răstimp uh, în cazul în care, să zicem, un uh, pacient este beneficiarul asistenței uh, medicale, cred că trebuie să mi se garanteze faptul că Uh, serviciul este de aceeași calitate în țara mea și în străinătate. Apoi se mai pune problema persoanelor care nu pot să se deplaseze e foarte important să nu suprabirocratizăm această problemă pentru că persoanele care au nevoie de asistență medicală își doresc ca uh, lucrurile să fie simplificate. Sigur, trebuie să acceptăm autorizația prealabilă pentru serviciile specializate. Cred că trebuie și acolo să existe un echilibru și să încercăm să obținem acest echilibru mai ales să ne asigurăm că informațiile puse la dispoziția uh, furnizorilor de servicii medicale în statele membre să fie uh, puse și la dispoziția pacienților un aspect care ar trebui să ne intereseze ar trebui să fie și continuarea tratamentului medical. Să zicem, un pacient se deplasează în străinătate pentru tratament, însă nu știm unde stă linia în care se obligă statul membru de origine să trateze cetățeanul. Câteodată pacientul este obligat să se întoarcă în uh, străinătate pentru a continua tratamentul. Aș putea să vă dau un exemplu. În țara mea, în urmă cu 2 ani, o persoană din Germania a venit să se trateze în Irlanda, avea nevoie de tratament medicamentos, dar autoritățile din Germania nu au uh, uh, dat publicității Uh, informațiile medicale necesare pentru că persoana a fost internată într-un spital uh, psihiatric și erau deci uh, probleme de, legate de secretul medical. Deci, sigur, nu trebuie să încălcăm principiul confidențialității, dar totuși în astfel de situații uh, problema era foarte gravă uh, și pacientul nu a putut fi tratat corespunzător. Deci punerea în comun a informațiilor e necesară între autoritățile medicale și cooperarea în faza post-tratament uh, când un pacient uh, uh, se tratează în străinătate și se întoarce acasă, e necesar ca între cele două autorități uh, medicale din cele două state membre să existe un schimb de informații. Cred că directiva e foarte importantă în sensul că primim clarificări și că există o securitate juridică garantată în uh, directivă e un aspect foarte important și de fapt asta trebuie să facem noi în această directivă. Sigur, nu rezolvăm toate problemele. Știm că Comisia uh, muncește din răsputeri pentru a rezolva toate pro problemele, dar s-ar putea ca peste 2-3 ani să trebuiască să ne întoarcem și să revizuim uh, această directivă. Dar cred că cel mai important în Europa este să ajungem la un echilibru salut această propunere din partea doamnei comisar. Cred că cu toții putem face contribu- aduce contribuție la acest document, dar e important să obținem acest echilibru pentru că, în final, persoana, pacientul are de câștigat și e foarte important ca această directivă să nu fie prea birocratică și uh, să facă ca pacienții să nu poată primi îngrijirea asistența medicală de care au nevoie și pe care o merită. Vă mulțumesc! Narile acum. Mă scuzați, spune doamna președinte. Dacă luăm criteriul vârstei, frumuseții sau uh, al bolii, nu știu, eu urmez oricum. Voi vorbi în daneză. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte tare că ne ocupăm în sfârșit de această directivă pentru că e atât de importantă pentru cetățenii europeni. Aș dori să mulțumesc, doamne comisar, pentru că imediat după preluarea mandatului a început să lucreze pe acest dosar și a muncit în mod foarte eficient, aș dori să subliniez. Când discutăm această directivă și când abordăm subiectul asistenței medicale transfrontaliere, știu care sunt obiectivele mele. Uh, ele sunt foarte clare. Eu am crescut la țară. Și în copilărie știu că era o, persoane în vârstă care foloseau scuterul pentru ca să-și facă cumpărăturile în oraș și exact la genul acesta de persoană mă gândesc uh, când uh, lucrez la această directivă. Sper ca el să poată să meargă în străinătate pentru a se trata. El nu are aceleași uh, ocazii ca noi, ca oameni ca noi. Noi avem bani, avem resursele necesare, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere economic. Poate că această persoană nu-și dorește să fie tratată în străinătate, dar cred că ar trebui să aibă acest drept, să, dacă dorește, să poată să meargă în străinătate. S-ar, s-ar putea să aibă un nepot care să-l ajute, dar ar trebui să aibă această posibilitate, să aibă alegere liberă. Deci aș dori mai ales să ne axăm pe pacient și nu pe sistem. Când uh, am citit propunerea domnului Ver, uh, doamnei Verniu, mi-am dat seama că ea se axează mai mult pe sistem. Eu nu doresc uh, să păstrăm sistemul în forma sa actuală, ci aș dori să îl schimbăm în avantajul cetățenilor. Ar trebui să creăm șanse și să garantăm drepturile pe care cetățenii europeni le-au primit, li s-au oferit prin tratat pe care uh, tribunalele și curțile de justiție le-au, le-au consfințit. Citind uh, propunerea doamnei uh, Verniu, mi-am dat seama că dorește să revină la propunerea uh, Comisiei. Eu nu cred că ar trebui să contestăm jurisprudența uh, Curții de Justiție. Nu, eu aș dori, în calitate de uh, raportor din umbră pentru liberari, aș dori să mă axez mai mult pe pacient și nu pe sistem. În, în primul rând, uh, notificarea prealabilă ar trebui să fie o excepție. Pentru că bătrânul de care vorbeam înainte, care cu scuterul își face cumpărăturile, pentru ca el să poată să călătorească în sănătate, să fie tratat în străinătate, plata pentru asistența medicală ar trebui să se facă direct uh, între sistemele medicale, între statele medicale. Pacienții nu ar trebui să fie obligați să plătească pentru îngrijirea medicală înainte și să se îndatoreze câteodată pentru a-și salva viața, să fie tratați într-un alt stat membru. Deci cred că sistemul ar trebui să uh, încurajeze comunicarea între statele membre. Astfel, persoanele cu venituri modeste ar putea beneficieze de dreptul la tratament și să nu uităm că este un drept pentru toți cetățenii europeni și nu doar pentru cei bogați. Deci uh, aș dori să existe transparență și informație de calitate uh, pentru toate statele membre. Deci e important ca sistemul de informare și de consiliere să fie profesionist. Să nu uităm că se pune și problema limbilor, pentru că el, dacă dorește, un pacient dorește să se trateze în Danemarca, și nu vorbește limba daneză, sigur că e greu, deci ar trebui ca documentul să fie tradus în toate limbile și nu doar în uh, cele mai importante. Aș dori ca sistemul să fie independent, să fie centre de consiliere uh, independente, pentru ca cetățenii să fie, să primească informare în legătură cu tipul de tratament disponibil în alte state membre și astfel să poată decide pe baza acestor uh, sfaturi a informațiilor pe care le primește să decidă dacă se tratează într-un stat sau altul, dar trebuie ca sistemul să fie independent. Deci sistemul câteodată poate că unele state nu-și doresc ca pacienții lor să meargă să se trateze în sănătate datorită problemelor financiare la bugetul de stat care ar putea apărea astfel sau pur și simplu pentru că uh, și-ar dori ca sistemul să fie um, administrat în mod eficient. Deci pentru liberal e foarte important să se instituie aceste centre independente de consiliere care să furnizeze uh, consiliere medicală uh, pe o bază profesionistă. Uh, astfel încât pe baza informațiilor primite cetățeanul să decidă dacă vrea sau nu să meargă în străinătate, dar oricum decizia să fie la latitudinea pacientului. În orice caz, cred că e foarte important să avem un ombudsman european în ce privește drepturile pacienților, pentru ca el să poată apăra drepturile pacienților. Um, iată, uh, aspectele cele mai importante, deci uh, notificarea prealabilă, uh, comunicarea între sisteme și între statele membre să existe, să fie apoi calitate, transparența informațiilor, centre independente de consiliere și un ombudsman european. Iată, propunerile noastre. Sper că doamna Verniova ține cont de aceste sugestii și se va răzgândi, își va trece uh, accentul de pe sistem pe pacient. Sigur că uh, sistemul e important, dar pacientul trebuie să fie mai uh, presus de toate riscăm ca dre egalitatea drepturilor să nu fie garantată și noi ne dorim ca drepturile pacienților să fie egale. Vă mulțumesc! Doamna Rile acum. Ich gehe davon aus, dass wir natürlich in erster Linie an die Patienten denken sollten und nicht an das System. Und nehmen wir mal das schöne Mulțumesc. Cred și eu că trebuie să ne gândim în primul rând la, pași, la pacienți și nu la sistem. Am auzit uh, de la un exemplu foarte uh, elocvent despre bătrânul care locuiește la țară. Desigur, acest bătrân de la țară vorbește doar uh, daneză sau în Germania vorbește doar limba germană. Nu știu dacă ar avea încredere într-un doctor care nu-i vorbește limba. Uh, Probabil acest uh, bătrân se va gândi bine înainte să primească asistența medicală transfrontalieră. Acest bătrân trebuie să se bazeze pe sistemul uh, de sănătate din Danemarca și pe faptul că se investește în acest sistem de sănătate. Eu cred că bătrânii în astfel de situații se bazează foarte mult pe sistemele medicale din statele lor. Și de aceea cred că fiecare stat trebuie să-și asume răspunderea pentru serviciile medicale pe care le oferă și nu neapărat să transferă responsabilitatea către un alt stat membru. Mă întreb, de exemplu, de ce folosiți ca bază legală articolul 95 și nu articolul 125? secțiunea A5, în care se vorbește despre răspunderea statelor membre. Se vorbește foarte clar despre acest subiect și despre principiul subsidiarității. Cred că ar fi mai bine dacă temeiul legal ar fi și articolul 125 și nu doar articolul 95. În al doilea rând, desigur, susțin uh, abordarea doamnei Vernio, însă mai există o problemă. Să revenim la bătrânul din Danemarca. Să spunem că acest bătrân uh, trăiește în Bulgaria sau în România. De unde știm sigur câți bătrâni din România sau Bulgaria ar putea veni să primească îngrijiri medicale în Germania, fără ca Germania să nu spună că se face presiune prea mare asupra sistemului medical din Germania, pentru că uh, Costurile pe care le-ar plăti un pacient bulgar sau un român sunt mult mai mici decât cele pe care le-ar plăti un pacient german. Cum putem deschide sistemul de sănătate fără a ne gândi la această problemă a transferului, pentru că ar fi o problemă cu plățile făcute între statele membre și la un moment dat se va pune întrebarea modului în care se garantează aceste sisteme medicale vor exista dispute între statele membre din cauza acestor compensări. Personal, cred că proiectul de directivă nu are la ora actuală suficientă certitudine juridică. Și mă bucur că doamna Verniu lucrează la această directivă și va continua să o revizuiască pe viitor. Însă, așa cum uh, voi de situația la ora actuală, cred că nu este gata directiva. Vă mulțumesc uh, pentru intervenție. Mulțumesc domnei uh, comisar, îi voi da cuvântul imediat, dar pentru moment doresc să revin asupra concluziilor uh, comisiei noastre privitoare la uh, tratamentul transfrontalier. Prima concluzie pe care am uh, tras-o în 2004 era că trebuia să luăm măsuri. Ascultați corect traducerea, întreabă doamna președinte. Because uh, it's a English then. Uh, then I would... <laughs> and, uh, Preferați să vorbesc limba engleză? Întreabă doamna președinte. Sunt probleme de interpretare? Pot vorbi în limba cehă? Bun. Atunci prefer să vorbesc în limba cehă. În primul rând, doresc să vă atrag atenția asupra concluziilor seminarului din 2004 și pe care l-am prezidat, am invitat atunci experți din întreaga Europa. Definiția asistenței medicale trebuie să fie redactată în așa fel încât atât pacienții cât și furnizorii de servicii medicale să o poată înțelege, indiferent dacă pacientul trebuie să solicite o autorizație prevalabilă și indiferent de tipul de asistență medicală de care are nevoie un anumit pacient. Aceasta este uh, o distinție pe care unor nici profesioniștii nu o pot face. În al doilea rând, era clar că avea să fie necesar să definim cerințele pentru supravegherea asistenței medicale. Va trebui să invităm statele membre să dovedească că au stabilit indicatori ai siguranței sistemului uh, medical indiferent de nivelul acestuia în fiecare stat membru. Trebuie să ne asigurăm că sistemul poate fi monitorizat și verificat. Și a doua cerință era ca statul membru să pună la dispoziția tuturor uh, informații obiective privitoare la sfera de aplicare, calitatea și extinderea serviciilor de asistență medicală ce urmează să fie furnizate de un spital uh, acreditat și, desigur, condițiile de rambursare trebuie să fie și ele stabilite în conformitate cu legea. Legea trebuie să fie armonizată cu regulamentarea 1408 și trebuie să fie armonizată cu uh, hotărârile jurisprudența Curții de Justiție, care de obicei a ținut partea pacienților. Conform acestei hotărâri, pacienții au dreptul de a primi înapoi cheltuielile pentru asistență medicală, în măsura în care acestea sunt asigurate și în statul său de proveniență. Deci pacientului nu trebuie să îi se ceară să plătească mai multe polițe de asigurare dacă călătorește dintr-o țară într-alta. Deputații au făcut câteva amendamente care au fost incluse în propunerea de uh, reglementare, de directivă. Trebuie să ținem cont și de continuitatea asistenței medicale. Acest lucru ține de principiu mai degrabă decât de o practică foarte complicată. La ora actuală, doar 1% din cetățenii europeni beneficiază de pe urma serviciilor transfrontaliere, însă pe viitor cetățenii europeni uh, vor călători tot mai mult pentru a primi asistență medicală în alte state. Deci trebuie să creștem accesibilitatea și calitatea serviciilor medicale. Posibilitatea de a alege este foarte importantă, mai ales în lumina celor spuse de domnul Burke. Am uh, încercat să depun mai multe propuneri uh, și amendamente în vederea uh, reglementării 1408 uh, și pentru a o armoniza cu regulile, pentru că altfel am fi nevoit să lucrăm sub o presiune nenecesară. Vă amintiți cum am lucrat în timpul președinției franceze? Statele membre foarte adesea preferă să economisească și să lucreze pe termen scurt. Statele membre sunt îngrijorate de posibilitatea creșterii costurilor și de aceea aceasta este o problemă destul de spinoasă. Cred că situația nu a ajuns la punctul necesar pentru ca noi să putem promovăm ceea ce doriți dumneavoastră, ceea ce se pare că susținem cu toții. Pentru că guvernele statelor membre nu sunt pregătite să privească situația din prisma pacientului. O voi ruga pe doamna comisar să răspundă la întrebările raportorului și uh, raportorilor din umbră. Și vă rog, doamnă comisar, să ne spuneți uh, cum înțelegeți legătura dintre mobilitatea pacienților și mobilitatea furnizorilor de servicii medicale? Ce se poate face la nivelul coordonării statelor membre, la nivel legislativ? Și, în final, doresc să vă spun că apreciem foarte mult eforturile depuse de dumneavoastră Cred că aceste lucruri sunt uh, mai aproape de sufletele femeilor decât ale bărbaților și îmi cer scuze pentru acest comentariu nu foarte diplomatic. Comisarul, cred că acest uh, comentariu nu va fi pe placul tuturor deputaților, dar oricum vă mulțumesc pentru comentarii. Voi încerca să răspund la majoritatea acestora Să începem de la principiul uh, de bază. Reglementarea 1408, regulamentul 1408, nu va fi uh, modificat, se va aplica și va avea prioritate în toate cazurile în care se aplică la ora actuală. De exemplu, un deputat a vorbit despre necesitatea de servicii medicale urgente în anumite cazuri. În astfel de cazuri, ele cad sub incidența regulamentului 1408, iar statul membru este răspunsător pentru rambursarea costurilor. În totalitate, nu dorim să lăsăm portițe de scăpare statelor membre pentru a putea evita aplicarea regulamentului 1408. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Însă nu trebuie să uităm că sunt și cazuri în care curtea a spus că, în plus față de cazurile care cad sub incidența regulamentului, pacientul are dreptul inerent, în conformitate cu tratatul, de a alege unde dorește să primească asistență medicală și, indiferent de motivele pentru care ia această decizie, decizia îi aparține. De aceea, Curtea a spus că, în vederea controlării costurilor suportate de state membre, atunci când pacientul decide singur să primească asistență medicală în străinătate, statul membru va rambursa suma corespondentă aceleiași asistențe medicale în statul de origine al pacientului. în legătură cu uh, creșterea așteptată a mobilității pacienților după adoptarea acestei directive. Probabil că da, pacienții vor începe să călătorească în străinătate pentru a primi asistență medicală. Curtea a spus, în mod, uh, cu multă înțelepciune, că trebuie să protejăm sistemele naționale, permițându-le să aplice o scară a priorităților. Însă, în legătură cu această prioritizare, uh, pe care nu noi am invitat-o, ci curtea a evidențiat-o. Trebuie să facem diferența între prioritizarea asistenței nespitalicești, caz în care nu s-ar aplica, și autorizarea prealabilă pentru îngrijirile spitalicești, dacă acestea sunt necesare și sunt aplicate în mod proporțional ca statul membru să vină de la bun început și să spună, dar știți, mă îngrijorați faptul că mi-ar crește costurile și de aceea aplic uh, de la bun început uh, prioritizarea, îmi pare rău, dar în astfel de cazuri curtea va spune că nu este legală această atitudine. Nu comisia o va face, ci curtea. Curtea a spus foarte clar că dacă este necesar pentru protecția sistemelor naționale, și dacă este proporțional și dacă se aplică fără discriminare, directiva se, se va aplica în aceste cazuri. Așadar, sunt două domenii în care cred că se vor uh, înregistra creșteri. În cazurile de la graniță, când este foarte practic ca pacientul să primească îngrijiri uh, medicale în statul vecin și în cazul bolilor rare. Mă aștept, așa cum este și normal, ca atunci când un pacient suferă de o boală rară pentru care statul său nu oferă tratament, cred că este normal ca pacientul respectiv să decidă să se trateze în străinătate și aceasta va reprezenta o valoare adăugată pentru pacient. Și de aceea avem și prevederea referitoare la cooperarea între centrele de referință. Pentru că sunt foarte multe boli rare și este imposibil ca toate statele membre să-și organizeze sistemele de sănătate în așa fel încât să acopere toate aceste boli rare, care sunt vreo 5-7 mii. în legătură cu informarea și calitatea um, sistemului uh, de asistență medicală. Acestea cred că sunt cele două puncte de valoare adăugată la această directivă. Așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să ne concentrăm pe pacient și nu pe sistem. Trebuie să încercăm ca sistemul să îl ajute pe pacient este necesar să oferim pacientului cât mai multe informații, iar aceste informații trebuie să fie convenite între statele membre, astfel încât la analiza finală să există o rețea de puncte de contact care să decidă ce informații să facă obiectul schimburilor între statele membre în legătură cu calitatea și siguranța asistenței medicale, iată ce le cerem statelor membre. Le cerem să stabilească standarde de calitate și siguranță. Nu le cerem să își armonizeze sistemele și nu le cerem statelor membre care deja au standarde să aplice standarde noi. Pur și simplu trebuie să ne informeze că au deja standarde aplicabile și că supraveghează aplicarea acestor standarde atât le cerem statelor membre. Însă, cred că este foarte important ca pacientul, înainte de a-și părăsi țara, să știe la ce să se aștepte, să știe ce va primi și să fie asigurat că va beneficia de servicii medicale de calitate și în siguranță de plină. Pacientul trebuie să poată face decizia informată care este necesară. În legătură cu uh, plata directă, în această directivă vorbim despre uh, plata cu banii jos, plată directă. Însă, nimic din directivă nu poate împiedica un anumit stat membru să facă aranjamente cu furnizori de servicii medicale din străinătate pentru a face plăți directe. Acest lucru va ajuta foarte mult pacientul și noi nu ne opunem. Însă, noi nu avem dreptul să impunem statelor membre acest lucru, însă statele membre pot să o facă dacă doresc. În legătură cu temeiul legal, aceasta nu a fost o decizie politică a Comisiei. ci doar consecința normală a jurisprudenței curții, pentru că hotărârile curții de justiție se referă la libertățile de piața unică în conformitate cu acest articol. Articolul 152 este foarte relevant, însă nu ne poate asigura temeiul legal sau posibilitatea de a baza o directivă de această natură pe articolul 152. L-am menționat în directivă și vom respecta acest articol pentru că în directivă se spune foarte clar, în mod expres, că respectăm dreptul statului membru care de a-și organiza sistemul medical așa cum consideră necesar, astfel încât să ofere pacienților săi toate beneficiile și toate tratamentele uh, necesare. Nu putem impune mai mult statelor membre. În legătură cu schimbul de informații, sunt de acord că acesta este foarte important și în directivă avem o prevedere expresă cu privire la acest lucru când pacientul merge în străinătate și apoi se întoarce pentru continuarea tratamentului în țara sa, este absolut necesar să asigurăm că este respectat dreptul și că se îndeplinește obligația furnizorilor de servicii de sănătate de a face schimbul de informații, eh, de a schimba informații cu privire la pacient, toate informațiile pe care le dețin desigur respectându-se prevederile uh, referitoare la protecția datelor personale. Unii dintre dumneavoastră s-au referit uh, și nu ați greșit la două chestiuni uh, importante, inegalitățile existente și importanța existenței personalului medical bine pregătit pentru că uh, punctul de sprijin al unui bun sistem medical o reprezintă personalul medical. Așa cum am spus, Comisia a publicat în decembrie anul trecut o carte verde privitoare la lucrătorii din domeniul sănătății și am început consultări între toți purtătorii de interes pentru a vedea cum putem îndeplini în condiții optime aceste cerințe? În special uh, în legătură cu inegalitățile existente acum între statele din uh, Est și din Vest. Pentru că se deplasează personalul medical. Și încă o chestiune foarte importantă, anumite state membre înc- deja folosesc uh, acest lucru. Am alocat vreo 5 milioane de euro în fonduri structurale uh, în special pentru a ajuta statele membre noi să-și consolideze sistemele legale și infrastructura, pentru ca progresiv să le ajutăm să ajungă la uh, un echilibru și la un standard, de, standard necesar de condiții de asistență medicală. În legătură cu uh, programul meu de lucru și al, celor comisarului uh, Spidler, noi am stabilit să producem o comunicare uh, mai târziu în acest an și poate și o recomandare a Consiliului pentru a vedea cum putem rezolva problema inegalităților uh, din cadrul Uniunii Europene, pentru că suntem de acord că aceasta este o problemă foarte serioasă și cred că este și o condiție prealabilă foarte importantă care va permite cetățenilor să se trateze la ei acasă uh, în loc să călătorească în întreaga Uniune. Am notat uh, toate comentariile dumneavoastră și vom ține cont de ele atunci când vom revizui și vom publica versiunea finală a directivei noastre. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mai avem uh, alte comentarii din partea colegilor. Doamna Ședul, se are cuvântul. Thank you, Mrs. Chairman. And, uh... Mulțumesc, doamna președinte doamnă comisar Vasiliu. Vrem și noi să vă urăm uh, la mulți ani și toate cele bune pentru anul nou. Știm că și pe dumneavoastră vă așteaptă obstacole foarte dificile și sper ca pe viitor Parlamentul să vă fie mai de folos decât v-a fost până acum. Evoluțiile actuale din uh, instituții par uh, să pună chiar în pericol unele din an acțiunile anterioare împotriva statelor membre demarate de comisie și ar fi păcat dacă s-ar întâmpla asta, după câte am auzit de la anumiți avocați. În privința autorizării prealabile, nu este conformă cu jurisprudența până acum, pentru că ar însemna că chiar și un control de rutină la oculist ar necesita autorizare prealabilă dacă vă uitați la articolul 7 sau 8 din uh, raportul lui John Bowes și, de asemenea, dacă vă gândiți că această situație duce pentru pacienți la vreun fel de siguranță juridică. IMCO a cerut codificarea jurisprudenței existente. Nu știu dacă asta s-a realizat până acum. Comisia este gardiana tratatelor și trebuie să apere drepturile cetățenilor europeni. Așa cum evoluează lucrurile la ora actuală, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, și anume, oare Comisia va retrage total sau parțial propunerea privind mobilitatea pacienților, dacă drepturile pacienților, în conformitate cu actualul acquis, nu sunt respectate? Mulțumesc! Uh, Iată un comentariu important. Doamna Gebhardt are cuvântul. Ähm, äh, Mulțumesc, am să fiu succintă, pentru că știu că e târziu și mai avem uh, multe voturi de făcut. În primul rând, îngrijirile medicale au fost excluse din directiva serviciilor, pentru că s-a considerat că sănătatea este un domeniu specific ce nu poate fi acoperit într-o directivă a serviciilor comerciale, comerciale, pentru că nu este vorba de clienți, de consumatori, ci de pacienți. Persoane care au o poziție specifică și care în multe cazuri sunt într-o situație de dependență față de furnizorii de servicii. Iată un element pe care trebuie să-l avem în vedere. Mă gândesc la situația, la cele spuse de, domnul Ior, de doamna Jorgensen și bătrânul care merge pe scooter la țară. E adevărat că el va depinde de uh, serviciile medicale oferite în apropiere de locuința sa. E drept că fiecare pacient are dreptul la îngrijiri de sănătate de calitate ridicată acolo unde trăiește. Și sigur că mai sunt pe lângă asta și pacienți care merg în străinătate pentru că uh, li s-a spus că nu li se pot oferi îngrijiri în locul unde se află sau pentru că se îmbolnăvesc pur și simplu atunci când merg în vacanță. Și aceste probleme trebuie rezolvate, de aceea este importantă această directivă. Însă, în directiva privind mobilitatea pacienților, mergeți ceva mai departe, pentru că vă ocupați de prestările de servicii în sine, de și această chestiune trebuie examinată în legătură cu temeiul juridic. Iată un lucru cu care nu sunt de acord, doamnă comisar. În primul mandat am fost uh, membra Comisiei Jurii și am fost raportor din umbră pentru temeiul juridic. Comisia Europeană, atunci când uh, am avut aceste discuții despre temeiul juridic, ne spunea întotdeauna atunci când suntem, că atunci când suntem confruntați cu un domeniu specializat, cu un articol specific, acela trebuie să se aplice. Ați ales articolul 95 ce uh, administrează piața internă și mai avem Însă mai avem și articolul 152 care se ocupă exact de sănătate. Așadar, iată contradicții cu ce s-a practicat până acum în Uniunea Europeană. Și mă întreb de ce nu se folosește acest articol specializat până acum. Să nu uităm că în 152 nu uh, sunt incluse doar prevederile menționate de doamna Rüle, respectarea sistemelor naționale și așa mai departe, ci acolo se mai face și trimitere la articolul 95 Așadar, ar fi un articol ideal ca temei juridic. Deci mă refer la articolul 152. Dacă s-ar folosi acesta, totul ar fi clar. Este o problemă importantă. Parlamentul European a luat... Nu spuneți că Parlamentul European a luat o decizie contradictorie cu hotărârea Curții de Justiție. Cine este competentă? Comisia de Sănătate sau Comisia de Piață Internă? Parlamentul a hotărât că nu piața internă este responsabilă sau că este mai importantă, ci că mai importantă este sănătatea pacienților. Deci cred că trebuie reîncepută dezbaterea. Da, angajații sunt mai importanți și ei în domeniul social. Domnul Bușoi, două minute. Thank you very much, eh, Mrs. Chair. Uh, dear Commissioner, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, vreau să vă felicit pentru prezentarea convingătoare. Este important atunci când vorbim despre mobilitatea pacienților să amintim că astăzi sub 1% din cetățenii europeni caută să obțină îngrijiri medicale în străinătate. Mult mai mulți cetățeni uh, poate că ar prefera să meargă în străinătate, a, și poate că acesta ar fi un stimulent pentru ca sistemele naționale să-și amelioreze performanțele sau accesibilitatea. Cred că, în general, pacienții preferă să beneficieze de asistență medicală acasă și nu în străinătate. Însă asta se întâmplă numai atunci când serviciile sunt de bună calitate și când sunt suficient de accesibile. Cred că Curtea de Justiție a Comunităților Europene a decis deja foarte clar că drepturile cetățenilor sunt clare și nouă nu ne mai rămâne decât să punem la punct detaliile despre cum să punem în aplicare aceste drepturi ale cetățenilor. Cred că ONG-urile și asociațiile pacienților vor face presiune asupra guvernelor naționale pentru a se accepta această propunere și cred că Comisia ar trebui să aibă în vedere ideea de a organiza niște campanii de informare în statele membre pentru a explica cetățenilor care sunt beneficiile acestei inițiative. Mulțumesc! Thank you very much. And uh, Mrs. Schaldemose. Mulțumesc, doamna Schaldemose are cuvântul. Două minute. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea foarte interesantă. Am să încep cu un mic comentariu. Noi uh, vorbim de parcă ar fi o diferență între respectarea drepturilor pacienților și dorința de a ne asigura că sistemele de sănătate naționale sunt menținute. Dar nu ar trebui să existe această falsă dihotomie între pacienți și sisteme. Noi discutăm aici despre politică, ce metode uh, ne sunt necesare pentru a ne asigura că toți pacienții beneficiază de cel mai bun tratament. Nu cred că trebuie să facem această falsă comparație. Mă îngrijorează consecințele propunerii asupra vechilor și noilor state membre, pentru că în calitate de cetățen de cetățean dintr-un stat membru vechi, Danemarca, Uh, aș vrea și eu să pot să merg să beneficiez de asistență medicală oriunde în Europa. Și uh, cetățenii din Danemarca pot să facă acest lucru, însă cetățenii din Bulgaria și România nu pot să o facă fără să plătească exagerat de mult. Pe mine mă îngrijorează consecințele acestei măsuri, dat fiind că noi nu dorim discriminare, să nu uităm. V-aș ruga să-mi spuneți ce veți face pentru a, realiza, a rezolva această mare problemă. Mulțumesc, doamna Pleștinska, are cuvântul două minute. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani za Za... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea atât de interesantă. Aș vrea să adaug și eu încă ceva. Campania de informare este foarte importantă. Comisia uh, a alocat uh, bani pentru această campanie și uh, haideți să ne gândim care sunt motivele pentru care pacienții nu merg să se trateze în străinătate. În primul rând, din cauza uh, lipsei de informare și, în al doilea rând, din cauza exper posibilelor experiențe proaste, de exemplu, pacienții care au fost tratați la urgență în urma unui accident. Apoi, eh, doamna comisar a spus că este nevoie de o finanțare foarte mare. În cazul nostru, în țara noastră, salariul, este de 5, salariul mediu este de 500 de euro pe lună. Așadar, pacienții abia reușesc să-și permită îngrijirile medicale acasă, dar aminte să se mai ducă în străinătate. Eh, așadar, pe mine mă încântă propunerea doamnei comisar de a oferi eh, îngrijiri medicale accesibile tuturor. Apoi, în legătură cu cetățenii altor state membre, uh, trebuie să li se ofere tuturor servicii de bună calitate. Însă, bariera lingvistică ar putea să fie o problemă. Deci, poate că ar fi bine să facem o legătură electronică între sisteme. Pentru ca pacienții să uh, nu mai aibă problema de a-și traduce singuri documentele. Domnul Angelacas, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am să vorbesc foarte mult. Am uh, patru chestiuni de evocat în legătură cu articolele. Doamnă comisar, am impresia că la articolul 8, atunci când uh, se vorbește despre îngrijiri spitalicești și în afara mediului spitalicesc, sistemele sunt diferite între diferitele state membre, așadar de aici se vor strâni confuzii. Aș vrea să revizuiți această formulare. Apoi, recunoașterea rețetelor. Știți că sunt probleme. Unele state membre au o listă pozitivă, altele au o listă negativă, în altele nu se folosește sistemul listelor deloc. Deci, iarăși, confuzii. La alineatul 8b uh, vorbiți de o listă a bolilor eligibile. Vor fi mai multe criterii de uh, alegere a acestor boli, dar nu este clar. Poate că în anumite state membre infrastructura medicală este costisitoare și în altele mai puțin costisitoare. Deci trebuie revizuită și această chestiune. În încheiere, o ultimă remarcă la articolul 20 vorbiți despre o revizuire după 5 ani. Mie mi se pare o perioadă prea lungă să așteptăm 5 ani ca să vedem ce a mers bine și ce nu și să luăm decizii de corectare. Poate că revizuirea ar trebui să se facă după 2 sau 3 ani. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schwab are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cred că suntem confruntați aici cu importante probleme politice, după cum uh, arată discuția. Nu dorim să mergem uh, să studiem lucrurile în profunzime. Ați vorbit, doamnă comisar, despre subsidiaritate, articolul 252, care dorește păstrarea maximului de competențe naționale în sectorul sănătății publice. Așadar, am putea, sigur, să vorbim despre ce articol din tratat trebuie aplicat. E vorba mai întâi de o chestiune politică, dacă adoptăm 152 uh, și dacă va fi ales 152 ca temei juridic, va fi greu ca statele membre să accepte această soluție. Eu nu zic că nu este un temei juridic bun, însă eu cred că dacă doamna comisar ar fi insistat pe această cale, nu ar fi obținut prea mult sprijin din partea statelor membre. Nu trebuie neapărat să ne gândim la bătrânul care trăiește la țară. Haideți să ne gândim, de ce nu, la o tânără care trăiește în Franța sau în Germania. Se vorbește oricum de un procent foarte mic, sub 1% din pacienți ar merge să uh, fie tratați în străinătate. Așadar, cred că îngrijorările sunt exagerate. Cunosc și eu anumite cazuri, mi-au spus colegii că în Europa există centre de excelență în anumite domenii, de exemplu la Roma, un centru de excelență pentru cancerul de sân. Așadar, poate o tânără femeie din Franța va hotărâ să se uh, trateze acolo, pentru că este un centru de excelență. Dați-mi voi acum să revin și la articolul 5. Nu cred că trebuie modificate regulile în Europa în domeniul răspunderii civile a medicilor. Situația se poate complica mult prea mult pentru pacienți. Eu sunt avocat și, și sunt specializat în dom în acest domeniu pot să vă spun că este extrem de complicat chiar la nivel național. Sunt uh, probleme juridice aproape imposibil de rezolvat și nimic nu se va schimba dacă urcăm la nivel european. Situația va fi la fel de complicată. Mulțumesc, urmează domnul Schmidt. Thank you, Madam President. Uh, uh, I would like to salute uh, the Commissioner. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să o salut uh, pe doamna comisar și cred că comisia avea nevoie de o femeie curajoasă și îndrăzneață uh, ca doamnă comisar pentru a veni cu această propunere. Am o întrebare în legătură cu calendar, dar ascultând uh, dezbaterea am înțeles eu, m-am ocupat din 1985 de problema îngrijirilor medicale în țara mea. Și e surprinzător să aud uh, colegi care pun noi obstacole. În primul rând, nu e obișnuit ca Parlamentul să facă ceva cu adevărat pentru a face legătura cu cetățenii europeni. Pentru că dacă înțelegem că uh, sănătatea este un subiect care este în centrul preocupărilor fiecărui cetățean și știm că în unele state membre stau la coadă timp de luni, câteodată chiar ani, ca să se trateze. Dacă aș fi politician în Franța, și dacă aș afla că 54% din uh, pacienți ar dori să se trateze în alt stat membru și nu în Franța, eu aș face ceva. E o provocare. Eu am trăit 20, 25 de ani uh, uh, în Danemarca. Nu pentru danez problema tratării e gravă, nu pentru că beau prea multă bere, ci pentru că, și aici o să vă dau exemplu personal, soacra mea trebuia să meargă 100 de kilometri până, până uh, să ajungă la spital, să se opereze dar nu a vrut să facă acest lucru pentru că și-ar fi dorit ca spitalul să vină mai aproape de țara, de, de casa ei. Dar nu cred că trebuie să exagerăm problema. Dacă vrem să facem ceva, ar trebui să uh, ne bazăm pe un cadru juridic strict și cred că doamna comisar este pe calea cea bună. Uh, Uh, îmi pare rău să constat că nu o să primiți ajutor din partea Parlamentului, dar aș dori să vă asigur că veți primi ajutorul cetățenilor. Și aceasta era o observație. Întrebarea mea e următoarea. În legătură cu calendarul, când considerați că această directivă ar putea fi discutată la Consiliu și votată? La toamnă sau când credeți că s-ar putea uh, pune în aplicare? Pentru că trebuie să Uh, vă mișcați repede și aș dori să vă urez succes, doamnă comisar. Mulțumesc pentru ultimul uh, comentariu foarte coerent. Doamnă comisar, aveți doar 5 minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebări foarte importante pentru noi. A fost adresată o întrebare foarte dificilă am început în urmă cu câteva luni și mi se adresează întrebarea următoare. Sunt pregătită să dau înapoi? Nu, răspunsul meu e nu. Sunt hotărâtă să continui pentru că consider că o datorăm pacienților noștri. Pentru că orice am spune aici sau orice ar spune Consiliul, drepturile pacienților există conform tratatului și cu cât uh, se vorbește mai mult despre ele, cu, a, cu atât pacienții vor merge să se traseze în străinătate fără informare, fără niciun fel de uh, siguranță și uh, credeți-mă, doar cei care își pot permite un avocat pentru a merge mai departe la Curtea de Justiție uh, își vor vedea drepturile respectate. Și nu ne dorim acest lucru pentru că astfel apar inegalitățile. Deci avem datoria de a acționa. Nu știm când vom finaliza. În primul rând, e uh, la latitudinea dumneavoastră a Parlamentului European. Uh, cumva, soarta mea e în mâinile dumneavoastră, pentru că dacă reușim să trecem în prim primă lectură la Parlament înainte de sfârșitul mandatului legislaturii actuale, cred că ar fi foarte bine și foarte util. Deci totul depinde până la urmă de dumneavoastră, de eurodeputați. Doamnă, știu că doamna Verniu s-a referit la 54% din francezi care doresc să meargă în străinătate pentru tratament. Cu tot respectul datorat, ă, știu că nu le-ar plăcea să meargă, ci că ar fi gata să meargă dacă ar trebui să meargă în străinătate. E totuși o diferență aici. Însă, dacă întrebați un cetățean, cetățeanul de rând, dacă e gata să meargă în străinătate sau dacă și-ar dori să meargă în străinătate pentru tratament sigur, ă, dacă dorește să călătorească în străinătate, toată lumea spune da, cine nu și-ar dori să călătorească. Dar, dacă le-am furnizat informații, cu, dacă știu cât uh, din uh, tratament la fi rambursat, problema de a călători, de a vorbi o limbă străină, de a uh, sta la hotel și așa mai departe, credeți-mă, acești 54% a scădea dramatic. Aș dori să repet, uh, problema cadrelor medicale e foarte importantă pentru noi și sper ca dumneavoastră parlamentarii să ne ajutați să participăm, să avem această dezbatere pe baza cărții verde și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră în acest sens. S-au menționat trei elemente foarte importante, domnul Angela Cas recunoașterea reciprocă a rețetelor pentru medicamente. Sigur, există un regulament în vigoare, care însă e foarte greu de pus în aplicare. Prin această directivă, prin intermediul comitologiei, încercăm să numim un grup de experți care să examineze felul în care putem ajuta farmaciile, medicii să își recunoască reciproc rețetele. Am fost la Londra săptămâna trecută și am vorbit cu persoanele, personalul de la Agenția Europeană a Medicamentelor. Și am pus o întrebare. S-ar putea face un catalog al medicamentelor în întreaga Europa? pentru a înlesni lucrurile. Iar problema este că ei nu au date din partea statele, statelor membre. Pentru statele membre, furnizarea acestor informații este foarte dificilă, foarte costisitoare și fără aceste date Sigur, au început să uh, colecteze date, dar până când statele membre nu trimit aceste date, Agenția Medi- uh, Europeană a Medicamentelor nu își va putea face datoria. Dar, în orice caz, prin directivă încercăm să rezolvăm și această problemă. V-ați referit la perioada de revizuire de 5 ani. Noi nu ținem strict la cei 5 ani, însă considerăm că după adoptarea directivei, va interveni procesul de comitologie pentru a lua diverse decizii. Va mai fi nevoie de ceva timp. Și în momentul în care această directivă va fi pusă în aplicare, va mai fi trecut ceva timp, deci noi considerăm că acest răstimp de 5 ani e suficient pentru a ne permite să culegem date statistice relevante pentru a decide dacă e necesar să o revizuim sau nu. Dar, așa cum spuneam, nu ă, suntem stricți, am putea avea revizuirea în 3-4 ani, ă, nu suntem ă, foarte rigizi. Uh, definiția asistenței spitalicești și în afara mediului spitalicesc. Da, într-adevăr sunt de acord, avem o mare diversitate de reguli în statele membre în legătură cu ce e asistență spitalicească și nu. Și de aceea noi facem sugestia ca experți din statele membre, prin procedura de comitologie, să decidă pentru toată lumea ce e asistență medicală spitalicească și nu Deocamdată avem o astfel de diversitate de definiții încât va fi foarte greu pentru directivă să funcționeze cum trebuie. În ce privește temeiul juridic și astfel închei. Personal, mi-aș dori să avem uh, baza juridică 105. Sigur, 108 vizează sănătatea, dar nu ne permite să adoptăm niciun fel de măsură juridică legală. Se spune că putem avea stimulente, de exemplu programe financiare uh, pentru a ajuta statele membre și anumite tematici specifice, de exemplu în ce privește organele, țesuturile și sângele. Însă, dacă serviciul juridic îmi spune că e posibil să bazăm această directivă pe 102, pe articolul 102, sau dacă avem o bază juridică, putem avea o bază juridică ju, uh, dublă, m-aș bucura. Dar uh, serviciile juridice trebuie să mă sfătuiască și acesta a fost uh, sfatul pe care l-am primit până acum. Dar în orice caz voi supune atenției serviciilor juridice această întrebare pentru că eu prefer, personal prefer 102. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, dar în orice caz sunt la dispoziția dumneavoastră pentru o eventuală continuare a dezbaterii noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru acest uh, schimb de vederi foarte important pentru noi. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 ianuarie, ceea ce înseamnă săptămâna viitoare la ora 12 și după acela, în 10 uh, sau 11 februarie, vom discuta aceste amendamente și vom vota în 2 martie. În orice caz, vom vota proiectul de aviz în 12 martie. Vă mulțumesc foarte mult și foarte rapid vă rog să luați loc pentru că începem voturile și înainte de votare Trebuie să îl, îi întrebăm pe raportări, doamna Ferreira și pe Marco, pentru servicii de publice de calitate în Europa. Uh, Stimați colegi, vă rog să luați loc pentru că trebuie să încep. Domnule Harbor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru colegii care nu au fost ieri după amiază la ședință, am convenit domnul Horacek și cu mine să amânăm un, scum, un uh, scurt schimb de vederi pe amendamentele la raportul meu, deci chiar înainte de voturi. Uh, deci uh, uh, cer îngăduința colegilor. Doamna Ferreira era singura din comisia noastră care a depus amendamente la raportul meu. Deci consider că ceilalți raportori din umbră, inclusiv doamna Rule, au fost foarte satisfăcuți de conținutul raportului meu. Și mai, în general, aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei pentru sprijinul pe care mi l-au acordat, pentru că, așa cum am spus într-o serie de intervenții anterioare, dar poate că merită să repet acest lucru pentru colegii care încă se află în sală, eu consider că e vorba de un, o um, punere în aplicare importantă și ne folosită, nesuficient folosită a uh, politicilor europene, care ar putea avea ca și uh, consecință asigurarea unor servicii publice durabile în altă calitate în Europa. Îmi pare rău că colegii interesați de serviciile de sănătate au părăsit sala, pentru că uh, asistența medicală ar putea fi domeniul în care raportul meu ar putea avea efecte foarte importante. Sper că colegii iau act de acest lucru. Deci e unul dintre conceptele în care trebuie să ridicăm ștacheta uh, în fața autorităților publice care investesc uh, foarte, uh, sume foarte mari de bani în numele cetățenilor și cred că suntem în poziția să îi tragem la răspundere, să vedem dacă, țin, dacă folosesc companiile inovatoare pe care le au la dispoziție pentru a ridica nivelul serviciilor publice. Și în acest raport Uh, punem accent pe programele de formare și de training care le-ar permite să facă acest lucru și sprijinul uh, comisiei noastre ar putea să ne ajute să progresăm și aș dori anticipat să vă mulțumesc. Și în fine, nu e nevoie de niciun fel de schimbare legislativă. De fapt, e vorba despre o schimbare de abordare și de uh, atitudine. Cu privire la amendamente, doamna președinte, și trec direct la ele, ce am făcut eu, am uh, uh depus, am luat trei amendamente pe care doamna Hasi Ferreira le-a luat care le-am încorporat în uh, trei amendamente de compromis, 1, 2 și 3, care figurează în anexa de la lista de votare. Și mă bucur și de faptul că Alexandru, Alexander Lambdors uh, din partea liberalilor sprijină amendamentul de compromis cu numărul 2, de asemenea, care este uh, explicit, dacă doriți să le citesc, ca ele să fie interpretate, o pot face, văd că nu dorește nimeni. Un alt aspect la care aș dori să mă refer e un amendament important pe care doresc să îl citesc pentru că e o clarificare foarte importantă și o mai bună formulare în legătură cu achizițiile înainte de comercializare și potențialul lor. Și în încheiere aș dori să spun că e de fapt aici cadrul general pentru întregul raport. Salutăm clarificarea pe care Comisia o aduce, respectiv faptul că achiziția înainte de comercializare poate fi făcută de autoritățile de contractare în momentul în care uh, stadiul de cercetare se situează înainte de faza de comercializare, respectiv uh, proiectare, prototipuri, după ce serviciile și uh, bunurile au trecut prin faza de testare notează faptul că serviciile, uh, acestea servicii permit IMM-urile să intre în faza de achiziții prin uh, stimularea de licitații uh, care, la care IMM-urile au un acces restrâns. Cred că toată lumea a înțeles despre, care, despre ce vorbim, sper că a înțeles toată lumea și sper să primesc sprijinul dumneavoastră. Nu știu dacă doamna Ferreira e în sală. Da, dorea să ia cuvântul. Da, îmi cer scuze. Domnul Ferrer, aveți cuvântul. No, sorry. Nu, nu eu primesc cuvântul? Ieri n-am discutat subiectul, deci dore, doresc să-l discutăm astăzi. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Acest raport este foarte important pentru că ne permite să consolidăm inovarea, ne va permite să avem servicii de sănătate, asistență medicală uh, performante și durabile în întreaga Europa. De asemenea, va permite autorităților publice să facă față marilor provocări care apar în încercarea de a permite întreprinderilor să aibă acces la formare și informare. Sperăm ca toți cetățenii să tragă foloase din urma acestui proces. Domnul raportor, domnul Harper, așa cum speram și noi, a redactat acest raport care în faza de consult, prin faza de consultare a devenit un document excelent de lucru. Cred că toate schimburile de opinii, ă, dezbaterile ne-au ă, permis să includem toate sugestiile și toate temerile ă, pe care eu le-am înaintat domnului raportor și de care el a ținut cont. Așa cum spunea Malcolm, acest raport a fost rezultatul mai multor procese de negocieri care erau necesare tocmai pentru a avea un text mai amănunțit, mai detaliat, mai specific, mai lizibil și așa mai departe. În concluzie, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să spun doar că poziția mea este clar în favoarea acestui text Deci, sper ca textul de compromis să fie adoptat. Vă mulțumesc! Și, iertați-mă că mai intervin, sper ca toată lumea să voteze pentru text în, în întregime Doamna președinte îl întrerupe pe orator care mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului raportor uh, pentru activitatea depusă și doream să spun că grupul meu sprijine cele două amendamente de compromis. Aș dori să mă mai refer la un aspect foarte important, amendamentul oral, în care domnul Harbour, care spunea domnul Harbour că e foarte important Cred că pericolul, și de aceea vă doresc să votați împotrivă, este că limita între faza de cercetare și dezvoltare pe de o parte și faza de producție propriu-zisă este atât de vagă încât cred că e foarte greu să votăm în favoare, mai ales având în vedere raportul cu siguranță. Deci nu știm uh, Uh, unde începe cercetarea, unde se termină cercetarea și unde începe producția. Deci cred că e foarte greu să facem diferența între finalul fazei de cercetare și începutul fazei de fabricare. Uh, e o serie limitată de produse, produse uh, în faza de testare, care ar fi afectate și cred că e cam periculos. E singurul uh, aspect în care nu sunt de acord cu raportorul. În rest, consider că acest raport este excelent și rog pe, core, pe colegi să respecte linia comisiei noastre și să facem această uh, diferență între cercetare și pe de o parte și producție pe de, aparte, pe de altă parte. Președinta, putem începe acum votul. Aliniatul 1 a fost uh, retras, amendamentul 1 și amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Uh, amendment 3. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de la ITRE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11. Pentru împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 de la jurii, pentru, împotrivă, se adoptă. 4 de la jurii, 13, cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă? Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17, cine este pentru? Este un amendament oral Vreau să spun ceva pentru că tocmai l-am uh, ascultat pe domnul Harbour și am ascultat și comentariul domnului Langstoff și cred că uh, sunt modificări substanțiale. Nu pot evalua consecințele acestora, deoarece am deocamdată textul doar în limba engleză, nu și în germană. Prin urmare, cred că ar trebui să nu votăm uh, în legătură cu acest amendament oral, ci să ne întâlnim cu domnul Harbour și domnul Langsdorff pentru a vedea ce se poate face, pentru că vreau să știu care sunt consecințele acestui amendament oral. Nu pot analiza atât de repede această problemă. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Yes. Uh, 7 de la ITRE 1 de la jurii, se corectează președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la jurii 2 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 3 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 20 a fost retras. 9 de la I3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și vom vota acum pe marginea raportului. Cine este pentru? anul 2008 uh, se uh, consideră a fi un an al inovației. vă doresc, uh, vă urez felicitări pentru acest raport care a fost adoptat. Malcă mai cuvântul. În legătură cu amendamentul oral, îmi cer scuze față de colegi pentru că nu am avut ocazia de a-l discuta ieri. Cred că doamna Gebhardt are dreptate când spune că am fi avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a analiza problema Cred că putem uh, avea un amendament în plenară. Eu pot face acest lucru pentru că regulile diferă puțin pentru rapoartele din proprie inițiativă. domnului Langstorf, uh, vreau să-i spun că dacă analizează formularea mea inițială, uh, va vedea că acesta clarifică mai în detaliu ce vrem, vrem noi să spunem legătură cu cercetarea și dezvoltarea și producția. Deci cred că ajungem exact la rezultatele la care dorea și dânsul să ajungem. Uh, să ajungem. De aceea am considerat că este important să avem amendamentul oral. Cred că are dreptate, pentru că problema achizițiilor înainte de comercializare este una dintre problemele care ne preocupă. Deci scopul acestui amendament oral a fost să ajute și nu să fie destructiv. Desigur, putem analiza problema mai în detaliu și experiența uh, dânsului în domeniul uh, achizițiilor pentru apărare va fi deosebit de importantă și utilă. Președintele, mulțumesc foarte mult. 35 de membri au votat în favoarea acestui raport. Începem acum votul pe marginea raportului domnului Sedershield. Cardul pentru uh, furnizorii de servicii europeni. Doamna Sedrașil, doriți să luați cuvântul? Da, aveți un comentariu. Foarte pe scurt, doresc să le mulțumesc raportorilor din umbră. Am avut o cooperare foarte fructuoasă. Este vorba despre calitatea profesioniștilor în acest domeniu. Această problemă va continua să fie discutată și pe viitor. Nu am uh, terminat această poveste, dar oricum uh, cooperarea a fost uh, foarte bună și nu am avut conflicte politice majore în legătură cu acest subiect. Abia am început să analizăm uh, problemele din acest domeniu. Avem deja un uh, card uh, pentru avocați, însă asistenții din domeniul medical și alte profesii vor avea, dej- vor avea și ei aceste facilități. Avocații au obținut cardurile prin fonduri proprii, fără bani publici și sperăm că acest lucru se va putea face și în alte domenii. Am avut uh, aceleași opinii în legătură cu multe puncte și am cooperat foarte bine. Nu am diluat uh, nimic, uh, ci am acceptat opiniile ambelor părți mai degrabă decât să diluăm conținutul acestui raport. Am avut o cooperare foarte bună. Președintele, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru eforturi și pentru uh, eforturile raportorilor. Paragraful 2, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Trebuie să verificăm. Cine este împotrivă? Este respins. Cincisprezece. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă? Se adoptă. 16 a fost retras. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge? Abțineri, se corectează președintele. Se adoptă. 21 a fost retras, 22 cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Avem uh, un amendament oral posibil la 23, domnul Bușoi. Am înlocuit uh, termenul should cu could și am adăugat where appropriate, atunci când este cazul. Mulțumesc, domnule președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 23. Considerentul E, amendamentul 2. Cine este pentru? Trebuie să numărăm. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerentul G, 3, cine este pentru? Prima parte, avem un vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă prima parte, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Citatul 7. Se respinge. Votăm pe, pentru întregul raport. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc și felicitări uh, raportorilor. Um, uh, Vom vota acum propunerea referitoare la raportul doamnei Herzog privind sistemul comunitar de etichetare ecologică. Doamna Herzog nu este prezentă, eu v-aș recomanda să trecem la vot. Am avut o cooperare foarte bună și împreună cu domnul Lambsdorff am ajuns uh, la amendamente de compromis și cu doamna Herzog. Vom vota amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Încă o dată. Pentru. Paisprezece. Împotrivă. se respinge. Sunt 19 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 18 pentru... 14 against. 14 și împotrivă se respinge. Mulțumesc foarte mult. Uh, mm, amendment 6. Amendamentul 6 pentru. Who is again? Împotrivă. It was, uh, Se adoptă. 7D, who is for? 17. Cine este pentru? Fourteen, who is against? 14. Împotrivă. It's 19. 19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 19 pentru. 8 partea 3 Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral la 20. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 12 de pentru, paisprezece, împotrivă, se respinge. unu pentru, împotrivă, se adoptă, doi pentru, împotrivă, se adoptă. Și considerentele, amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă, 2 pentru, împotrivă, se adoptă, 3 pentru, împotrivă, se adoptă, 14 pentru, Împotrivă se adoptă. Compromisul numărul 1 pentru. Împotrivă se adoptă. Și trecem la 17. Pentru. Împotrivă se adoptă. 23 pentru. Pentru. Împotrivă. 24 pentru. Împotrivă. Se respinge. Numărul 13 pentru. Împotrivă. În picioare. Vom vota proiectul de aviz în întregime. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. E votul final, încă o dată. Toată lumea e pentru. Împotrivă. Se adoptă felicitări doamnei Herzog, mie și lui Tony Mendels. Grau. We will vote uh, on progress and prospects concerning... Vom vota acum Acum un raport al doamnei Iotova. Poate are ceva comentarii. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând uh, vreau să mulțumesc pentru amendamente colegilor. Mă bucură direcția pe care a luat-o raportul. În privința unui aspect nu am fost de acord cu domnul Harbour și anume în privința portabilității pensiilor. Ieri ne-am întâlnit și am dorit un amendament oral la cel de-al treilea amendament. În versiunea franceză va suna după cum urmează. Încurajează statele membre și Comisia să înlesnească păstrarea pensiilor și a drepturilor salariaților în cadrul Uniunilor, Uniunii Europene. Mulțumesc. Yeah. Uh, yes, I'd like to, um... Da, aș dori să-i mulțumesc doamnei Iotova pentru această propunere și o accept, are dreptate, ea corespunde celorlalte directive. Și aș propune să votăm în bloc cele trei amendamente ale mele. Grupul meu este de acord. Who is against? Împotrivă. And abstention that it was adopted. Abțineri se adoptă și putem vota uh, proiectul de aviz. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc, se adoptă. Felicitări raportorilor și raportorilor din umbră. Then we vote on the proposal. Acum vom vota Cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată. Raport al domnului Ole Schmidt. Doriți să comentați? Foarte pe scurt, doamnă președinte, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și celor care au participat în cadrul acestei proceduri. Am făcut tot ce am putut pentru a uh, da curs sfaturilor primite este un singur amendament cu care nu sunt într totul de acord. Este vorba de amendamentul 4. În rest, cred că avem o poziție comună foarte utilă. Mulțumesc! Amendamentul 4 pentru 13 împotrivă. Șaptesprezece abțineri, nu, se respinge. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă și putem trece la votul final. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc foarte mult și felicitări raportorului. Raportul domnului Cibi, purtarea unui dialog activ cu cetățenii cu privire la Europa. Domnule Cibi, nu, nu, niciun comentariu. Foarte bine, mulțumesc. Putem trece la vot. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Vă mulțumesc. Se respinge. Trecem la punctul 4. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 6, 4, cine este pentru? Trebuie să verificăm totuși. Votăm numărul 6. Șaptesprezece, cine împotrivă? Mai puțin. Bun. Se adoptă. Șapte, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 10 pentru amendamentul de compromis 3. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Felicitări raportorului și îl așteptăm pe domnul comisar Măcrevi. E afară. Sosește, domnul Măcrivi sosește, putem continua cu programul nostru.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 Stimați colegi, aș dori să începem și să trecem la următorul punct foarte important de pe ordinea de zi, schimbul de vederi cu domnul comisar McCreevy cu privire la finalizarea pieței unice. Înainte de acestea, aș dori să îi doresc bun venit domnului comisar și să-i mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră. Aș dori să vă reamintesc că Comisia a urmărit uh, uh, revizuirea pieței din 2002 și a pieței unice și că Comisia urmărește situația având în vedere uh, conjunctura economică foarte diferită. Domnule comisar, aș dori să vă referi, invit să vă referiți la evoluțiile care au intervenit după revizuirea din 2007 și monitorizarea pieței unice. Și aș dori să ne informați și în legătură cu statutul de punere în aplicare a directivei serviciilor în statele membre, dar și în legătură cu dezvoltările generale în ce privește implementarea directivelor privind tabelul uh, pieței unice. Aș dori să vă reamintesc că comisia noastră urmărește îndeaproape sistemul solvabilitate și Uh, urmărește planul de uh, acțiune pentru a optimizi, optimiza funcționarea pieței unice. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze pentru faptul că sunt răgușit uh, e rezultatul unei gripe pe care am contractat-o, pe care majoritatea ori ați avut-o sau urmează să o aveți. E prima noastră întâlnire din primul an și aș dori să vă urez succes în anul 2009. S-ar putea să fie și ultima vizită la Comisia dumneavoastră în timpul acestui mandat și deci aș dori să-mi exprim mulțumirea pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o în ultimii ani. Am obținut foarte mult în ce privește piața internă, însă nu am terminat încă și avem uh, provocări foarte mari uh, pe viitor. Sunt uh, momente foarte dificile pentru consumatori și pentru întreprinderi. Previziunile economice sunt uh, sumbre și se îngrijorează. Uh, consumul a scăzut foarte mult. E într-adevăr un moment diferi, dificil, cu provocări foarte mari și trebuie să folosim ingenuitatea și istețimea pentru a încerca să ne strecurăm afară din criză și această criză va afecta politicile noastre pentru 2009 și 2010 având în vedere uh, gravitatea situației economice, uh, e clar că ea ar fi fost și mai gravă fără piața internă. Cred că prin piața internă avem ingrediente pentru a relansa uh, economia, creșterea economică în Europa un, uh, comisia depune un uh, efort uh, cuprinzător pentru a face față situației cu privire la subvenții pentru ca ele să poată fi deblocate cât mai repede, încurajând statele membre să coopereze cu președinția pentru a ajuta sistemul bancar și am propus și modificări ale legislației europene în ce privește garanțiile de depozite, agențiile de rating și cererile de capital pentru bănci, care sperăm vor fi adoptate cât mai repede cu putință și mai sunt multe de făcut. Această activitate a continuat datorită faptului că riscurile de pe piața financiară sunt departe de a fi terminate, iar Comisia are un rol foarte important de jucat în acest sens. Vom lua măsuri decisive pentru a uh, limita recesiunea dimensiunea în economia reală. Noi am uh, avem un plan de redresare economică pentru Europa la inițiativa Comisiei. Guvernele trebuie să se ridice la înălțimea riscurilor pe care le putem aborda doar împreună și uh, trebuie să dăm curs deciziilor deja adoptate. Mesajul meu este astăzi că piața unică trebuie să facă parte din acest efort. Este unul dintre activele cele mai importante pentru Uniunea Europeană care trebuie menținut și încurajat atât astăzi cât și în viitor. Piața noastră cu 300 de milioane de autori și moneda unică limitează efectele recesiunii economice și pe viitor piața unică ne va permite să facem față globalizării uh, și ne va permite să avem redresare dezvoltare economică pe care ne-o dorim. Deci să vedem lucrurile în față. Uh, cu cât piața unică este mai eficientă, cu atât firmele și întreprinderile vor putea crea locuri de muncă uh, și vor uh, putea optimiza bănci, uh, banii pe care băncile li le-au uh, împrumutat. Și cred că piața unică e o contribuție foarte importantă la rezolvarea crizei. După cum știți, în urmă cu câteva săptămâni am prezentat primul raport cu privire la revizuirea din 2007 a pieței unice. Acest raport pe care le-am prezentat în 16 decembrie anul trecut și el conține idei foarte clare. Consider că revizuirea și orientările reprezintă măsura cea mai uh, inspirată în acest uh, context de criză economică și permiteți-mi să vi le prezint pe scurt. În primul rând, pentru sperăm că relansarea cererii uh, și a consumului ne vor permite să combatem recesiunea. Anumite măsuri au fost luate în 2007 pentru a spori siguranța consumatorilor și a încuraja să se să, să consume pe piața uh, unică. Trebuie să facem mai multe însă pe termen mediu. Trebuie să consolidăm și mai bine drepturile consumatorilor pe piața unică pentru, a, pentru ca consumatorii să știe că au nivel egal de protecție peste tot în Europa. E o prioritate pentru Comisie. În domeniul serviciilor financiare, financiare, uh, depozite mai sigure, uh, uh, depozite bancare mai sigure reprezintă o prioritate, au fost o prioritate pentru noi 2008 și acordurile pe care le-am avut cu sistemul bancar vor permite consumatorilor să treacă mai ușor de la un sistem bancar la altul. Apoi, consumatorii pot primi informație fiabilă și protecție în ce privește instrumentele de investiții foarte diversificate și foarte noi de pe piață. Astfel astfel consumatorii pot face uh, alegeri informate. Am lansat un serviciu de asistență care va funcționa până la începutul anilor 2020, 2010. Scopul nostru este să avem un sistem foarte simplu pentru a înlocui sistemul foarte complex și a permite consumatorilor să își găsească reperele în uh, contextul actual. Uh, vom, comisia va coopera cu Parlamentul și vă vom informa în uh, decursul acestui an. Apoi trebuie să avem grijă de IMM-uri pe piața unică. Ele joacă un rol foarte important în inovare și crearea de locuri de muncă. Mai mult, prioritatea noastră pentru 2009 trebuie să îmbunătățească și să înlesnească uh, accesul IMM-urilor pe piață și, pentru ca ele să facă față mai bine recesiunii. Consiliul are în curs de pregătire mai multe propuneri uh, în acest sens Aș dori să mă refer doar la propunerea din iunie anul trecut de a avea o, un statut unic pentru compania europeană. Um, pentru noi am depus o propunere care permite statelor membre uh, să, uh, care să ajute întreprinderilor să înțeleagă mai bine uh, regulile și normele foarte diverse în ce privește contabilitatea întreprinderilor. Trebuie să trecem de uh, interesele naționale pentru a ajunge la acord. E nevoie de o voință puternică pe plan politică pentru a atinge acest obiectiv. Acest efort uh, va fi, uh, uh, va aștepta sprijinul dumneavoastră. Trebuie să respectăm principiile uh, pieței unice, așa cum spuneam, într-o perioadă de recesiune, pentru că unele state membre ar putea fi ispitite să nu respecte regulile pieței unice, dar trebuie să ne asigurăm că toate aceste principii sunt strict aplicate și voi face tot uh, ce pot pentru a asigura condiții egale pentru toată lumea și pentru ca principiul nediscriminării să se aplice. Condiții egale pentru toată lumea sunt uh, condiția, a fost condiția pentru nivelul de prosperitate pe care îl avem în Europa și e un principiu pe care l-am verificat timp de decenii. Dacă nu am fi avut piața unică europeană, sunt sigur că în această perioadă de criză economică situația ar fi fost și mai gravă. În efortul de redresare economică, Comisia va asista statele membre de exemplu în ce privește uh, procedurile pentru achizițiile publice care vor fi optimizate în 2010. De asemenea, suntem gata să acordăm asistență statelor membre pentru a le ajuta să adopte programe de redresare economică la nivel național pentru, uh, prin organizarea de licitații în revizuirea din 2007 am spus că dorim să extindem parteneriatul, acest tip de parteneriat dintre statele membre pentru a le extinde la alte domenii. În iunie doresc să uh, fac recomandări, am făcut recomandări în ce privește acțiunile pe care le pot lua statele membre pentru a îmbunătăți transpunerea și punerea în aplicare a regulilor pieței unice. Scopul ei este să informeze pe cititori în legătură cu drepturile pe care le au pe piața unică și vom face totul pentru a stimula cooperarea transfrontalieră comunitară între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru a sprijini acest proces am publicat un nou uh, tabel, vom publica un nou tabel privind piața unică pe care sperăm statele membre îl vor transpune. Uh, să adopte măsuri în ce privește încălcarea dreptului comunitar și uh, vom ține cont de sugestiile dumneavoastră în publicarea documentului final. Aș dori să vă pun uh, la curent cu punerea în aplicare a directivei serviciilor, un subiect care vă interesează în mod special am creat în acest sens un proces de implementare pe bază de rețea. Mai avem încă un an până la finalizarea acestui proces și uh, sunt uh, bucuros să vă informez că toate statele membre fac eforturi de implementare. Suntem acum în faza finală uh, și eforturile care ne rămân de făcut sunt uh, mai mici Însă trebuie să ne asigurăm că statele membre alocă resurse considerabile în, în domeniile prioritare și aș dori să mă refer la ele. Trebuie să stimulăm contact, punctele de contact. Statele membre încearcă să găsească soluții concrete pentru organizarea și funcționarea punctelor unice de contact, ghișeelor unice și ele sunt în curs de testare. Apoi, procedurile electronice statele membre trebuie să sporească eforturile pentru a asigura că serviciile furnizate uh, vizează și proceduri, uh, țin cont și de procedurile electronice transfrontaliere statele membre trebuie să pună în aplicare legislația cât mai repede cu putință. Trebuie să ne dăm seama însă că acest proces nu este ușor de dus la uh, bun sfârșit, iar eforturile statelor membre pentru a face modificări legislative necesare sunt foarte importante. Statele membre trebuie să pregătească și rapoarte în legătură cu termenele de implementare care să fie publicate uh, și să lanseze noile proceduri de licitație până 2010. Uh, care vor uh, um, afecta funcționarea uh, pieței unice și astfel vom vedea unde stăm în ce privește aplicarea serviciilor pe piața unică. În orice caz, vă vom informa în legătură cu acest proces și rezultatele sale. Aranjamente practice cu autoritățile din statele membre sunt în curs. În acest an vom testa sistemul de informare de pe piața unică Uh, iar statele membre acum încearcă să identifice autoritățile competente care vor participa la acest proces. După înregistrare va uh, începe faza efectivă de testare. E foarte important ca statele membre să aloce suficiente resurse la uh, procesele de sensibilizare a opiniei publice și pentru a-i pregăti pe utilizatorii viitori ai acestui sistem. Comisia va continua să furnizeze asistență tehnică, să monitorizeze și să coordoneze activitatea mai avem încă un an și uh, toate obstacolele pot fi depășite doar dacă toate statele membre alocă suficiente resurse și dau dovadă de angajamentul politic atât de necesar. Astăzi aș dori să vă informez în legătură cu procesul de implementare și să vă spun care sunt rezultatele evaluării noastre. Vom continua să vă informăm și aș dori să solicit sprijinul dumneavoastră politic pentru a exercita presiune asupra statelor membre în acest domeniu. În concluzie, piața uh, unică a fost un instrument bun pentru a face față recesiunii și ne va permite și în viitor să păstrăm locurile de muncă în Uniunea Europeană. O bună interpretare a directivei serviciilor e o cheie pentru a crea investiții și pentru a crea locuri de muncă. Și aceasta și mai mult într-o fază de recesiune economică. Ar trebui să folosim acest activ uh, valoros și în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, uh Vă mulțumesc, domnule comisar. Vorbim astăzi despre aspectele individuale ale pieței unice și facem un bilanț al activității noastre în această comisie. Aș dori să subliniez că în timpul acestei legislaturi am identificat o lacună majoră în ce privește comerțul transfrontalier electronic. Și așa cum am spus în raportul cu privire la încrederea consumatorilor în mediul digital, am putea consolida această și am putea spori această încredere dacă am defectiv foarte clar regulile și drepturile consumatorilor și dacă consumatorii ar fi informați în legătură cu aceste drepturi. Spuneam că avem nevoie de instrumente și de măsuri specifice, astfel încât Europa să fie competitivă în creșterea cons- încrederii consumatorilor. Una dintre propunerile noastre uh, viza furnizarea informațiilor uh, înspre consumator în legătură cu drepturile lui cu privire la comerțul electronic prin internet. Doamna comisar Cuneva a redactat un uh, utilizator al serviciilor pe internet care a fost publicat pe site-ul internet al Comisiei. Din păcate, lipsește ceva din acest ghid, ghid respectiv copyright-ul, drepturile de proprietate intelectuală și e un domeniu de resortul direcției dumneavoastră. Ați putea să vă asigurați că și acest aspect este abordat pentru că am dorit să ne asigurăm că la sfârșitul mandatului nostru acest uh, ghid este disponibil pe site-ul internet al Comisiei. E un instrument care ar crește încrederea cetățenilor europeni în mediul digital și în comerțul electronic. Deci iată o sugestie pe care doream să vă facem și acum au cuvântul coordonatorii, domnul Harbour întâi. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă președinte. În primul rând doresc să-i uh, mulțumesc uh, domnului Măcrivi pentru entuziasmul și eforturile pe care a depus pentru a ajuta viața unică să facă progrese în timp ce lucrăm împreună. Uh, trebuie să vă spun că am fost foarte trist când mi-a spus că e posibil să fie ultima apariție a dânsului în comisia noastră. Poate că putem să bem un pahar după această ședință, pentru că, așa cum a spus și domnul McCreevy, și colegii mei sunt de acord, sunt multe progrese pe care uh, directiva uh, de servicii le-a uh, dus mai departe. Piața de servicii, care reprezintă aproximativ 70% din economia europeană, cred că va crește semnificativ ca urmare a acestei recesiuni și este de importanță fundamentală. Modul în care comisarul a coordonat procesul de transpunere cu susținerea politică din partea noastră, cred că a pavat drumul pentru alte directive privind piața unică. Inevitabil, această comisie va fi nevoită să facă mai multă presiune pentru aplicarea corectă și transpunerea uh, directivelor uh, pentru piața unică. Documentul privind revizuirea pieței unice uh, s-a bazat pe uh, aceste teze. Prima mea întrebare este dacă domnul McCreevy ne poate face o revizuire în stilul său caracteristic, candid, și dacă ne poate da opinia sa în calitate de comitar în legătură cu poziția statelor membre. Credeți că uh, doresc să uh, susțină această idee de a face piața unică să funcționeze? Cerința impusă statelor membre de a înființa uh, punctele unice de contact în vederea promovării active a pieței unice uh, Uh, față de uh, întreprinderile din uh, statele membre? În alte cu, cu alte cuvinte, de a accepta obiectivul politic și ideea că implicarea întreprinderilor este, în piața unică este bună pentru economiile statelor membre. O altă mare realizare este uh, ce s-a făcut uh, în uh, privința pachetului privitor la bunuri. Sunt și domenii în care, din păcate, cred că nu s-a făcut progres, deoarece legile erau deja adoptate, dar nu așa cum trebuie, nu erau în forma perfectă, și anume în achizițiile publice. domeniul achizițiilor publice și al pieței uh, deschise sunt uh, gestionate cu anumită inconsecvență uh, în anumite puncte și mă preocupă faptul că întreprinderile mici sunt tot mai dezavantajate de uh, Uh, metodologia privitoare la achizițiile publice și parțial pentru că autoritățile publice încearcă să grupeze mai multe contracte în cadrul unui contract cadru și nu lucrează cu IMM-urile pentru a le încuraja să uh, liciteze pentru acest gen de contracte. Uh, sunt condiții foarte oneroase care sunt impuse IMM-urilor. Și mă întreb dacă, înainte de a ne părăsi, domnul McCreevy poate ca un ultim proiect să își încurajeze serviciile să se ocupe și de aceste aspecte, pentru că în cadrul legii privitoare la IMM-uri și în cadrul revizuirii pieței unice, acest domeniu al achizițiilor publice este crucial Doresc să-l rog pe domnul McCreevy să ne facă o analiză a acțiunilor uh, ce pot fi luate, măsurile ce pot fi luate pentru a îmbunătăți domeniul uh, achizițiilor publice și poate că această lucrare va folosi următorului Parlament. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Mandelson are cuvântul. Thank you, Chair. I... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu Malcolm. Cred că ar trebui să organizăm uh, o un cocktail uh, nu pentru a sărbători, ci pentru a ne lua la revedere, uh, așa cum se cuvine uh, de la domnul McCreevy. Am avut o cooperare foarte fructuoasă și, așa cum a spus și Malcolm, s-au realizat foarte multe progrese. Am câteva întrebări referitoare la introducerea dumneavoastră de azi. Susțin toate Uh, eforturile Comisiei, Consiliului și Parlamentului uh, în vederea soluționării crizei financiare, însă nu-mi dau seama ce se face în privința consumatorilor, în privința cererii. De exemplu, în legătura cu industria automobilistică, le acordăm împrumuturi în condiții uh, mai ușor de îndeplinit, însă cred că ar fi bine dacă la nivel pan-european am putea introduce măsuri privitoare la aspectele fiscale uh, care uh, îi privesc pe consumatorii care cumpără mașini noi, pentru că aceste achiziții de mașini noi reprezintă o investiție în climă, în schimbarea climatică și în problemele de mediu. Dar să vă mai întreb, când credeți, poate acum sau niciodată, când credeți că directiva privitoare la brevetele comunitare va fi în măsură să protejeze mm, ideile inovatoare și invențiile europene, pentru că, după cum știți, anul 2009 este anul inovației și creativității. Și ultima chestiune, o sugestie. O sugestie. Penalitățile colectate de doamna Crows penalitățile care sunt folosite uh, Um, pentru a finanța um, invențiile um, sunt, nu sunt menite să reducă contribuția statelor membre. Vă mulțumesc pentru uh, eforturile dumneavoastră și sper să putem uh, bea un pahar mai târziu. Domnul Șoab are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Așa cum ați spus, aceasta probabil va fi ultima apariție a dumneavoastră în această comisie în calitate de comisar în care vă prezentați activitatea. Având în vederea ședinței de azi, uh, am uh, analizat ultimele dumneavoastră publicații, ca și Malcolm Harbour, am observat că v-ați concentrat pe uh, revizii, revizuirea pieței unice, ați spus că cooperarea la nivel european între Comisie și statele membre, în mod deosebit, uh, s-a îmbunătățit considerabil. Poate că în această ultimă ședință putem uh, vorbi uh, mai uh, puțin oficial. Considerați că statele membre sunt pregătite să lucreze mai îndeaproape cu Europa și cu Comisia Europeană? Sau, așa ca mine, considerați că, de fapt, cooperarea s-a înrăutățit și că climatul politic, uh, politică, a declarațiilor uh, președintelui uh, Klaus și respingerea tratatului din, de către irlandezi a înrăutățit climatul de fapt, iar statele membre și guvernele nu sunt pregătite într-adevăr să lucreze mai îndeaproape cu Comisia pentru piața unică și nu înțeleg piața unică ca reprezentând o ocazie și o oportunitate. Vreau să știu care este opinia dumneavoastră acum la sfârșitul mandatului. Încă o chestiune referitoare la uh, SIPA, la uh, zona unică a plăților europene. Acesta este un uh, element foarte important al pieței unice referitor la transferuri și plăți și se pare că se confruntă cu destul de multă reticență. Se pare că nu s-a stabilit încă o dată pentru implementarea acestea sau o formă uh, standardizată. Intenționați să faceți SIPA o realitate, să se materializeze până la sfârșitul anului, pentru că se pare că ar fi trebuit să fie implementat până la 1 ianuarie 2010. Și o ultimă chestiune. În trecut ați luat uh, anumite inițiative referitoare la piața unică în legătură cu acordarea contractelor. Au fost uh, multe discuții Tocmai am adoptat directiva referitoare la achizițiile în domeniul apărării, apărării și um, mijloacele legale referitoare la concesiuni, de exemplu. Se discuta dacă dinamica flexibilității investițiilor de stat nu este afectată uh, de recesiune și dacă nu cumva achizițiile publice uh, tratează problema în mod uh, corespunzător. Ne puteți spune câte ceva despre contractele acordate, având în vedere uh, recesiunea și m-aș bucura foarte tare să bem o bere împreună dacă nu vă deranjează. Domnul Colda are cuvântul. Cine? Excuse me, Mrs. Colda. Oui, oui. <laughs> Îmi cer uh, scuze, doamna Colda are cuvântul. Nicio problemă, doamna Colda. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar uh, sau Cetățenii noștri ne dau exemple zilnic care ne arată obstacolele um, în calea unei adevărate piețe, piețe interne. Și iată un caz grăitor. De exemplu, refuzul anumitor firme de vânzare prin corespondență stabilite într-un anumit stat care refuză să livreze uh, în uh, alte state membre. Și vă dau, de exemplu, adrese, uh, adresele sediului lor din alte state. De exemplu, exemplul Belgiei și Franței. Îmi dau seama că un produs costă mai puțin în Franța și când fac comanda în Franța, sunt trimisă la sediul din Belgia. Nu este normal. Dacă dorim ca piața unică să funcționeze, trebuie să uh, revizuim uh, acest aspect. Apoi, uh, băncile emițătoare de cărți de credit refuză uneori utilizarea cardurilor de credit între state sau între bănci. După cum vedeți, nu s-au găsit soluții la toate problemele și nu putem ignora toate aceste obstacole în calea liberei uh, circulații și doresc să vă întreb cum intenționați să acționați pentru ca uh, piața unică să funcționeze așa cum speră toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Domnul Hazza Farera are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule comisar, foarte mult pentru această prezentare. Dumneavoastră ați uh, jucat un rol decisiv în aprobarea directivei serviciilor, ca și colegii noștri, doamna Gebhardt, care a fost raportor, domnul Harbour și alți colegi care s-au implicat foarte puternic în acest proces legat de directiva serviciilor. Acest uh, proces atrage tot mai mult atenția multor state europene, mai ales acum când am, a început procesul de transpunere, care se desfășoară în uh, cadențe diferite. Însă nu știu dacă există o monitorizare sintetică a acestor pregătiri de transpunere sau chiar a transpunerii. V-aș ruga să-mi spuneți. Când discutăm aici, uh, presupunem că majoritatea cetățenilor europeni știu despre ce e vorba, știu că am încheiat uh, procesul legat de directiva Bolkenstein și am trecut la o nouă directivă în care s-au implicat domnul McCreevy, doamna Gebhardt, domnul Harbour. Problema pe care aș vrea să o menționez se leagă nu neapărat de transpunere, ci de evaluarea impactului acestei crize financiare asupra pieței serviciilor în uh, acest moment în care este transpusă directiva serviciilor. Uh, Mm, știu că majoritatea am fost la Dublin și știu că majoritatea cetățenilor așteaptă să vă întoarceți în Irlanda să rezolvați criza financiară. Eu și alții din Europa am dori să rămâneți și să și nu neapărat să și noi sperăm că veți juca un rol asupra irlandezilor care au votat împotriva tratatului de la Lisabona. Eu sper că veți rezolva această problemă pentru europeni. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Mulțumesc, doamna Pleștinska are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uh, și vocea mea este ca a dumneavoastră astăzi, e greu de crezut că cinci ani trec atât de repede. Când ne-am întâlnit pentru prima dată, am uh, spus că am avut impresia că mandatul va dura etern, dar iată că am ajuns la sfârșitul lui. Se pare că moneda unică, mai ales în această epocă a crizei, este un mijloc foarte important de soluționare a crizei. Mă bucură faptul că Slovacia a devenit al 16-lea membru al zonei euro, în ciuda faptului că eh, consecințele crizei economice sunt vizibile, mai ales anul acesta. Anul acesta va fi un test ce ne va permite să ne dăm seama dacă legislația adoptată prin intermediul comisiei noastre a fost un succes sau nu. În ultimii ani, domnule, președinte, domnule comisar, împreună am luat decizii importante. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu transpunerea și cu punerea în aplicare a acestor acte legislative. Cred că procedura uh, de transpunere nu este atât de bună pe cât ne-am fi dorit-o noi, deci va trebui să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă. Am, uh, eu am încercat să Uh, creez un astfel de ghișeu unic în Slovacia. El a fost deja creat, însă mai uh, rămân multe de rezolvat în privința lui. Aș vrea să vă întreb dacă uh, nu are Comisia de gând să pregătească niște repere pentru crearea de ghișe și apoi să introducă un sistem de bune practici ca să putem învăța unii de la alții și apoi să putem pune în aplicare mai bine această directivă. După cum a spus și domnul Harbour, achizițiile publice au uh, dezavantajele lor pentru IMM-uri. Și uh, eu cred că ar trebui făcut un sondaj despre câte IMM-uri au primit contracte prin intermediul achizițiilor publice. Evident că transparența nu e la înălțime în acest domeniu și uh, uneori în după cum s-a văzut, uh, achizițiile publice sunt folosite ca uh, pârghii politice. Așadar, IMM-urile de multe ori nu au șanse să obțină contracte. Ce are Comisia de gând să facă în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Weiler și apoi... Și apoi, doamna Segeșold. Herr Comisar, ich uh, möchte nicht Fragen wiederholen, sondern mich konzentrieren auf ein. Domnule comisar, nu am să repet întrebările deja adresate. Aș dori să mă concentrez asupra altor aspecte. Dat fiind că ne aflăm uh, pe ultima sută de metri, mi-ar plăcea să aflu mai multe de la dumneavoastră în legătură cu experiența dumneavoastră cum uh, va funcționa în Uniunea Europeană piața internă și cum va funcționa Uniunea Europeană în sine, nu numai în Irlanda. Am lucrat împreună în uh, mai multe dosare și știu că nu veți uh, mai întreprinde noi inițiative, nu ar mai avea sens pentru că nu ați mai putea introduce nimic nou, dat fiindcă ne apropiem de momentul când va fi uh, schimbată componența comisiei și ne apropiem și de campania electorală. Însă aveți de gând să prezentați un nou tabel de marcaj pentru a evalua situația? Ce intenții aveți? Știu că ați, ați făcut, ați început o analiză și că știți că unele state membre nu aplică corect anumite directive sau anumite regulamente pe care noi le-am adoptat împreună cu Consiliul. Aveți intenția de a demara proceduri împotriva acestor state, proceduri judiciare? Mai mult, ce credeți că ar trebui să schimbați? Știți că s-au stabilit niște praguri, unul, un prag ar fi de 5 milioane erau 5 milioane 200 de mii. Aveți de gând să-l modificați? Ce evoluții mai uh, prevedeți? Și ultima întrebare legată de criza financiară. Cu președinția franceză și cu președinția cehă, cum stau lucrurile? Știu că ați lucrat din greu cu președințiile, însă aș vrea să știu exact care este relația dintre dumneavoastră, președinții și Statele Unite. Știm că trebuie să acționăm la nivel european, însă cred că trebuie mai ales să rezolvăm problemele de nivel mondial. Și în cele din urmă aș vrea să vă mulțumesc în numele grupului meu știu că uneori am avut uh, fricțiuni, că nu ne-am înțeles întotdeauna perfect, însă cred că sistematic noi v-am uh, susținut în mod constructiv. Doamna Sereșold, mulțumesc foarte mult. Cred că noi am avut o relație mai luminoasă, deci vreau să vă mulțumesc pentru cooperare și uh, Sper că ne vom putea vedea pentru a ne lua la revedere într-un context mai relaxat. Când ați sosit, aveți un aer destul de legat de nivelul național. Acum mă întreb dacă nu cumva ați fost unul dintre cei mai realiști. Și, pentru că cu acest aer al dumneavoastră ați reușit să vă uh, aduceți contribuția la o directivă a serviciilor foarte, foarte bine fondată și mă bucur. Însă acum am impresia că avântul european și-a cam pierdut sufletul. Și cred că dumneavoastră vă dați seama cel mai bine de acest lucru, pentru că ați fost realist de la bun început. Aș vrea să știu cum anume vedeți dumneavoastră viitorul Uniunii și evoluția. Credeți că, de exemplu, criza economică va trage înapoi integrarea europeană sau chiar că o va inversa? Ce speranțe aveți pentru viitorul Uniunii Europene? Uh, thanks, uh, Mulțumesc. Acestea au fost toate intervențiile. Am adresat și eu o întrebare la început și la sfârșit aș vrea să vă întreb dacă considerați că noile state membre joacă cel mai important rol în promovarea pieței interne sau nu? Uh, uh, Vreau să mulțumesc tuturor deputaților pentru bunele urări. Aștept cu nerăbdare să ne uh, întâlnim și uh, tuturor membrilor care participă la alegeri vreau să le urez toate cele bune. Am să revin la întrebarea doamnei președinte de la sfârșit, am să, eu am să încep cu ea. S-a referit la o inițiativă a doamnei Meglena Cuneva uh, Cred că ați întrebat despre uh, introducerea domeniului copyright-ului într-un uh, ghid pentru utilizatori. Uh, eu am niște propuneri în acest sens și vom vedea ce putem face. Domnul Harbour a pus și el câteva întrebări interesante. Directiva serviciilor a fost uh, marele eveniment când am devenit eu comisar. Eu am devenit uh, membru al Comisiei în 2004 și directiva serviciilor a apărut cam pe atunci. Eu am moștenit, de fapt, o inițiativă foarte controversată și abordarea pe care am uh, adoptat-o eu a fost uh, diferită de abordările cu care au obișnuite serviciile comisiei. Abordarea mea însă era bazată pe experiența mea politică și a fost uh, susținută de doamna Shereshold uh, la sfârșit. Eu sunt o persoană realistă, după cum ați spus, doamnă, sunt o persoană practică și am decis că dacă este să avem o directivă a serviciilor, ea trebuie să fie abordată practic. Și am uh, cerut Parlamentului, care juca un rol uh, esențial în uh, procesul de codecizie, să joace acest rol specific. Cred că directiva care a fost adoptată ar putea deveni un uh, model în discutarea altor domenii controversate pe viitor. Poate că mă înșel, este opinia mea personală, însă atunci când Comisia face o propunere, Parlamentul o critică sau o laudă, statele membre au și ele o poziție sau alta și până la urmă trebuie să se ajungă la cea mai bună soluție. Însă iată că de data aceasta Parlamentul a fost foarte serios în adoptarea acestui act legislativ. Și aș spune chiar că serviciile Comisiei au fost oarecum nemulțumite de această abordare, însă eu consider că nu exista nicio altă cale de a adopta această directivă. Și vreau să felicit pe toată lumea din toate grupurile politice pentru cooperare. Doamnă Gebhardt, domnule Harbour, Tony Manders, mulțumesc tuturor pentru că, datorită tuturor grupurilor politice, am obținut directiva serviciilor. Dacă ne-am fi blocat în 2004, dacă am fi rămas cu propunerea de atunci, nu am mai fi avut astăzi nimic concret. Și am uh, mai fi în faza de declarații, de critici, de contradicții și nu am avea astăzi o directivă a serviciilor. Așadar, întrebarea lui Malcolm este deci legată de cum credem noi că ar trebui să funcționeze o directivă a serviciilor în forma de compromis în care am adoptat-o noi. Sigur că nu avem de unde să știm, însă statele membre trebuie să aibă timp să pună în aplicare această directivă și vom vedea abia în viitor ce se va întâmpla în practică. Însă eu cred că dacă directiva serviciilor este implementată în forma actuală, va uh, fi un stimulent nemaipomenit pentru serviciile din Europa. Ca să răspund întrebării lui Malcolm Harbour în acest context și de fapt și în alte contexte, eu cred că toate statele membre au adoptat ideea de a avea o piață competitivă în acest domeniu. Și în 2009, sigur, nu putem spune ce spuneam în 99. Aș spune că unul din cele mai mari pericole ale crizei economice și financiare ar fi ca statele membre să înceapă să uh, fie mai introspective și să nu privească atât de mult către exterior. Uh, E firesc să se întâmple așa, pentru că presiunea este foarte mare, politicienii din statele membre trebuie să răspundă, alegătorii așteaptă măsuri și uh, alegătorii întreabă ce faceți pentru mine aici și acum, pentru că problemele există aici și acum. Și deci această tentație trebuie evitată, trebuie să avem o viziune mai globală și să vedem ce măsuri vor fi eficiente pe termen lung și pe scară largă. Cred că acesta este cel mai mare test pentru noi. Asta verifică criza. Noi nu trebuie să adoptăm măsuri pentru aici și acum, ci măsuri cu consecințe pe termen lung. Domnul Harbour a spus că unele state membre doar uh, spun vorbe goale despre conceptul de piață unică și nu fac nimic în practică. Sigur că poate fi adevărat. Însă eu cred că dacă facem presiuni, dacă încercăm să progresăm, până la urmă ceea ce câștigăm va fi mai mare decât ceea ce pierdem din când în când. Domnul Harbour s-a referit la achizițiile publice și alți vorbitori au abordat acest subiect. IMM-urile noastre au, uh, nu sunt de acord cu condițiile aplicate de statele membre. Asta s-a întâmplat în ultimii ani, asta am constatat, și statele membre trebuie să uh, stabilească măsuri specifice, măsuri diferite, nu trebuie să aibă o măsură globală. Însă multe state membre nu fac acest lucru. Eu cred că ar trebui să, vede, să studiați un pic această problemă, pentru că există presiuni și poate că se poate accelera procesul de achiziții publice. Uh, se vor face schimbări propuse de Consiliul European în 2009-2010. Ce aș spune eu este că în legătură cu statele membre ale dumneavoastră, eu cred, după ce am vizitat toate noile state membre și unele din cele vechi, deci cred că într-o perioadă de 20 de ani, o nouă mentalitate a achizițiilor publice deschise, de acordarea contractelor la toate nivelurile, va face foarte multe, nu numai pentru economie, ci pentru întregul proces democratic din aceste state. Este opinia lui McCreevy, nu este opinia Comisiei. Am convingerea că în 20-25 de ani, în toate noile state membre, sigur că unele sunt mai bune decât altele, însă deschiderea, transparența se va aplica în domeniul achiziții publice, în domeniul acordării de contracte ceea ce va face bine economiilor, dar și întregului proces democratic și politic. Asta e opinia mea personală. Domnul Menders a pus câteva întrebări. Una dintre ele se referea la uh, pactul comunitar. Nu. Trebuie să vă spun că s-au făcut uh, mari eforturi și președinția franceză a făcut foarte multe eforturi. Am încercat să rezolvăm această problemă în mai multe feluri și am avut ceva succes. Șeful de unitate responsabil a făcut eforturi foarte mari, serviciile mele au încercat să obțină un acord, însă ori de câte ori începem să rezolvăm o parte a problemei, apare o problemă în altă parte. În 2009 uh, sperăm să se facă progrese în timpul președinției cehe. Însă nu îmi pot lua acest angajament concret. Domnul Menders s-a referit și la sancțiunile uh, ce apar în uh, cazurile de încălcare a regulilor concurenței. Știu că se discută însă uh, din punct de vedere juridic, anumite sancțiuni nu sunt posibile la ora actuală. Nu sunt implicat în acest proces, însă cam așa înțeleg eu. Domnul Schwab m-a felicitat pentru munca mea, a fost o plăcere să cooperez cu dumnealui și cu întreaga dumneavoastră comisie. Întrebarea era dacă statele membre sunt pregătite să coopereze mai strâns cu Uniunea Europeană și dacă cooperarea este mai strânsă acum decât cu 5 ani în urmă. Nu pot să spun sincer da, pentru că atmosfera s-a schimbat foarte mult, nu e vorba numai de criza din ultimul an și jumătate. Sigur că și problema referendumului irlandez a fost menționată de alți vorbitori, însă toate statele membre au o situație deosebită. Eu am fost în multe state membre și în niciunul, am fost în toate statele membre și niciunul din cele 27 nu am auzit uh, fraza haideți să dăm mai multă putere instituțiilor europene. În niciun domeniu, nici în statele vechi, nici în statele noi. Am auzit chiar uh, opusul acestei fraze în multe state membre și anume că uh, nu vrem uh, să se ajungă la un fel de dictatură a instituțiilor europene. Am, sunt de mult în viața politică și știu că așa e politica, așa sunt afacerile, așa e economia. De mult am constatat acest lucru și în ultima perioadă cam aceasta, este, cam aceasta a fost atmosfera. Însă trebuie, nu trebuie să fii tot timpul uh, intransigent și uh, să nu lași nimic de la tine. Trebuie să mai faci compromisuri din când în când. Apoi am fost întrebat despre SEPA și ideea uh, ajutorului fix. Această idee uh, și o dată fixă, mă scuzați, am încercat să stabilim o dată fixă, am obținut acorduri în mai multe domenii, însă sunt decizii dificile legate de concurență, uh, a fost dificil să negociem cu bănci și alte instituții care operează în acest domeniu, însă am făcut progrese în ultima vreme și sper că uh, cât mai mulți vor intra în SEPA în curând și noiembrie este o dată critică pentru acest proces. A mai fost o întrebare despre uh, flexibilitate flexibilitatea în achiziții publice, regulile noastre permit foarte multă flexibilitate. Unii spun că este chiar prea multă flexibilitate pentru că se poate abuza de aceasta. Doamna Corde s-a referit la vânzările la distanță și utilizarea cărților de credit. Da, știu că există anumite restricții, nu din experiența mea personală, însă cuiva care mi-e foarte apropiat. Știu că există cazuri în care nu îți poți exercita drepturile de consumator pentru că nu poți folosi cartea de credit, de exemplu. Și, într-adevăr, este o restricție asupra pieței unice. Am fost recent informat de acest subiect și voi uh, studia problema. Domnul Hase Ferreira s-a referit la directiva serviciilor, la transpunerea acesteia. Știm uh, că această idee de a arăta cu degetul pe codaș poate că nu e rea, dar uh, transpunerea depinde până la urmă de fiecare stat membru și trebuie să se încheie până la de sfârșitul lui decembrie 2009 dacă afectează criza implementarea directivei serviciilor. Eu nu cred, însă uh, am văzut că unele state membre au dedicat mari resurse de personal punerii în aplicare a acestei directive. Un uh, ministru dintr-un stat membru care mi-a spus că va fi foarte mult de muncă pentru administrația din respectivul stat și uh, multe alte administrații, chiar și cea din țara mea, au probleme. Deci, e posibil să fie dificultăți în această chestiune, dar nu cred că criza financiară a afectat punerea în aplicare a directivei serviciilor. Doar ce v-am mai spus mai devreme, această tendință de uh, întoarcere spre sine a statelor membre. Aceasta ar putea fi o problemă, însă știți că va mai fi un nou referendum în Irlanda anul acesta. Sperăm să avem un rezultat mai bun. Voi reveni la experiența mea politică. Poate că ce se va întâmpla în uh, toamnă va fi diferit, Speram că vom avea o campanie mai eficientă decât am avut până acum și că vom avea rezultate mai bune, însă până la urmă depinde de poporul irlandez. Doamna Pleștinska uh, din Slovacia, cunosc foarte bine acest uh, stat, în legătură cu ideea ghișeului unic și cu stabilirea de benchmarking pentru acest domeniu, uh, abia în 2010 vom putea începe această cooperare în acest domeniu. Uh, cred că nu numai benchmarking-ul este util, ci și schimbul de cele mai bune practici. Eu cred că putem folosi. Apoi, dacă pot IMM-urile câștiga de aici, acum câte, câțiva ani credeam că da, Însă cred că este timpul să reevaluăm această situație, după cum au spus mulți vorbitori. Poate că noua comisie va studia acest dosar. Doamna Weiler m-a întrebat care este viitorul Uniunii Europene. Eu cred că este pozitiv. Orice măsuri luăm, uh, cred că trebuie să... Nu uităm că chiar dacă facem trei pași înapoi, vom face doi înainte și până la urmă vom avansa. Eu sunt optimist din fire și uh, am și o doză mare de uh, realism, practic. În privința cooperării cu Statele Unite, sigur că avem un nivel foarte înalt de cooperare cu autoritățile americane uh, în domeniul reglementărilor financiare avem un dialog. Exista dinainte să încep eu mandatul, îi felicit pe cei care au creat acest sistem, funcționează foarte bine. Și uh, ambele părți cunosc ce se întâmplă în cealaltă jurisdicție. În alte domenii poate că mai e loc de mai bine, însă aici este bine această idee a cooperării transatlantice a fost uh, propusă de doamna Merkel în 2007 și a funcționat foarte bine. Am avut o altă întâlnire a Consiliului Economic Transatlantic în decembrie și sper că administrația Obama să fie la înălțimea vechei administrații. Acesta este un forum unde multe, multe probleme pot fi discutate. Mulțumesc pentru comentarii, domnule Sereșold. Cred că ea ă, știe bine cum procedez eu, știe că aduc o doză de realism și că nu sunt în niciun caz într-un turn de fildeș. Ă, ce sper eu pentru viitorul Uniunii Europene este ca peste 25 de ani oamenii să spună da, am făcut progrese, e adevărat că am avut o perioadă dificilă, însă datorită Uniunii Europene am progresat. Deci eu sper că așa va fi. Doamna președinte a pus o întrebare despre rolul noilor state membre. Și nu am să spun asta pentru că sunteți dumneavoastră la prezidiu, am mai spus-o și altora. Eu cred că statele membre mai noi sunt mai angajate către deschidere și transparență decât celelalte. Au uh, avut de la bun început o abordare foarte pozitivă și sper să continue așa și sper că această atitudine să se transmită și vechilor state membre. Deci, sincer, după cum am mai spus, noile state membre în general, nu știu dacă toate, dar sunt foarte, foarte deschise către ideea pieței unice și văd ce șanse le oferă ea. Mulțumesc. Thank you very much for your words, for your work. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră, pentru activitatea noastră, pentru cooperare. Cooperarea pe care am întreținut-o în ultimii cinci ani Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru întrebări și pentru observații. Și aș dori să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Ne vedem în curând la un uh, eveniment social împreună cu domnul comisar Măcrevi. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog să nu părăsiți sala. Alte chestiuni? Nimic? Doream doar să vă mai informez că următoarea noastră ședință va fi marți, 10 februarie, miercurea următoare, 11 și 12 de asemenea. Deci un program foarte încărcat. Un weekend plăcut. La revedere!